Dragi prieteni, dragi colegi, să începem această sesiune, fiindcă timpul este limitat, avem multe pe ordinea de zi și 10 vorbitori. Încep reuniunea și urez bun venit tuturor. Doresc să vă amintesc că, de fapt, noi continuăm ceea ce a fost început în această dimineață, când am discutat despre exercitarea, eh, exercitarea reală a Uh, drepturile la cetățenie europeană, uh, legea civilă coopera în acest sens, iar uh, în această sesiune din această după-amiază discutăm despre dimensiunea democratică a alegerilor europene și consolidarea cetățeniei în Uniunea Europeană. Nouă vorbitori îmi vor urma, cu câte 5 minute fiecare, ca să ne rămână câteva minute pentru întrebări și răspunsuri și pentru discuții. Acest panel va dura o oră și jumătate și vom discuta despre posibilitatea de a îmbunătăți legitimitatea democratică a ă, alegerilor europene, axându-ne pe cetățenia europeană, axându-ne pe reforma din 1976 a actului legislativ ă, electoral cu privire la rolul și alegerea Parlamentului European, democrația și însemnătatea în sistemul european democratic și îmbunătățirea democrației participative prin inițiativa cetățenească. Câteva cuvinte pe primul subiect acum. E vorba de alegerile europene. Știm cu toții că legile electorale sunt complexe și sensibile în Uniunea Europeană aceste opțiuni devin și mai provocatoare când discutăm despre alegerile europene, deci pentru Parlamentul European. Și uneori ne uităm în discuția cu parlamentele naționale despre legea electorală și cât de complicată este și trebuie mereu și mereu să ne aducem aminte că sarcinea Uniunii Europene cu, cu definirea procedurii electorale trebuie să fie uniformă sau să ne bazăm pe principii comune tuturor statelor membre. Tratatul oferă Parlamentului European foarte clar dreptul de a pregăti o lege electorală. Din câte știm noi până acum, nu am reușit să obținem, să ajungem în această etapă. Alegerile pentru Parlamentul European în continuare sunt guvernate de legi naționale diferite, cu abordări diferențiate pe subiecte fundamentale în ceea ce privește cetățenia, egalitatea și așa mai departe, așa cum sunt ele definite în tratate. Și aceste abordări diferite național fac ca situația să fie complexă și pun sub semnul întrebării noțiunea însăși de cetățenie europeană și principiul egalității. În momentul în care ne-am lansat în acest proiect de pregătire a uh, actului a legii electorale europene, ne gândeam la nevoia de a discutat despre participarea implicării cetățenilor. Voiam să vedem ce se întâmplă cu prezența la vot, pentru că noi știm prea bine cum arată la ora actuală și voiam să contribuim la crearea unei sfere publice reale europene, în care subiectele politice să fie discutate, dezbătute cu opinia publică Doream să îmbunătățim calitatea alegerilor și a rezultatelor acestora cu privire la egalitate, transparență, vizibilitate și eficiență instituțională. Toate aceste subiecte au fost uh, obiectivele noastre, în așa fel încât legea electorală europeană să fie reformată și să fie transformată într-o lege mai bună. Subliniez uh, cu tărie că în propunerea noastră noi nu vrem să introducem uniformitate absolută dorim să apropiem sistemele electorale. Propunem uh, ceva echilibrat și rezonabil. Avem rezoluții în acest sens, dar avem și procedurile predefinite și în continuare lăsăm o importantă marjă de manevră la discreția statelor membre, atât în plan individual cât și la Consiliu, în ceea ce privește mai multe subiecte. Am pregătit acest, această lege electorală, avem doi raportori de la două grupuri politice și încep discuția dând cuvântul colegului cu care am lucrat pe legea electorală europeană, eu, Leinen. Ai doar 5 minute, eu. Mulțumesc foarte mult, Danuta, mulțumesc tuturor celor care au venit la această audiere foarte importantă. Nu mă deranjează cele 5 minute, deja ai spus cam tot ce era de spus și cam tot ce conține propunerea noastră pe care am uh, adus-o în fața Comisiei AFCO cu succes și a trecut și de plenară. N-a fost ușor, însă am izbutit și putem să ne felicităm pentru asta. Dreptul de inițiativă al Parlamentului a fost implementat prin intermediul acestei propuneri. Și cred că toată lumea este de acord că democrația participativă în Uniunea Europeană este foarte importantă, un moment uh, important, odată la 5 ani, când uh, alegem singurul parlament transnațional uh, din, din lume. Suntem singurul parlament ales direct, liber, la nivel transfrontalier. Este pentru prima dată când, este pentru a patra oară, mă când am făcut campanie electorală și eu am sperat că să fie mai bine, dar a fost din ce în ce mai rău. Cetățenii nu au impresia că sunt niște alegeri europene, ci că sunt campanii uh, naționaliste, cu uh, idei naționale și totul este perspectiv dintr-o uh, tot este privit dintr-o perspectivă pur locală, națională. Acest lucru nu are cum să meargă bine. Lucrurile merg chiar foarte prost și de aceea a sosit momentul să reformăm condițiile pentru niște alegeri cu adevărat europene. Și Restul a fost foarte ambițios, dar noi am uh, propus totuși să decidă Consiliul, prin unanimitate, introducerea unui, un, unei circumscripții europene, adică să fie aleși niște membri printr-un vot european general. Ar fi posibil și, de fapt, Parlamentul asta cere și cere lucrul acesta de 20 de ani. Știm că este foarte greu, dar gândiți-vă că ar fi un punct de cotitură important. Să avem o listă cu adevărat europeană, o campanie cu adevărat europeană și o dezbatere aferentă. Ar fi interesant dacă Parlamentul European ar putea lua o decizie cu privire la aceste liste europene, cu potențial candidați care să fie alește toți cetățenii din Europeană. Și este, într-adevăr, un proiect foarte ambițios. propunem ca acești candidați de top din partidele europene să fie aleși la congresul de partid cu cel puțin 12 săptămâni înainte de alegeri. A avea candidați de top ca decizie a fost uh, un pas mare înainte. S-a întâmplat pentru prima dată în 2014, trebuie să se repete în 2019. Știm că e opoziție față de această idee. Sunt cei care uh, nu vor o dimensiune europeană cu adevărat și atunci normal, nu vor candidați de top. Mare opoziție la Consiliu acum față de această idee, unde e în dezbatere propunerea noastră. Cel de-al treilea element pe care l-aș menționa este vizibilitatea partidelor europene politice. Eu am fost raportor cu privire la statut în anul 2003, deci de 13 ani avem această idee, dar nu putem, nu, nu se poate acționa, fiindcă nu, se, nu e lupta pentru mandate. Și nu există vizibilitatea necesară, sunt necunoscuți. Deci propunem ca la televizor, în uh, filmulețe, inclusiv uh, pe listele de uh, vot, pe buletinul electoral, să existe vizibilitate, ca cetățenii să știe care sunt partidele politice europene. Pentru mine, iată cele trei elemente importante a promova, pentru a promova dimensiunea europeană a alegerilor. În al doilea rând, vreau să menționez transparența și seriozitatea pregătirii alegerilor europene. Am înțeles uh, că de la un stat membru la altul situația poate varia între 17 zile și până la 95 de zile înainte de data concretă a alegerii. Cu, deci, vorba de publicarea numelui candidaților. Și atunci, cum să faci o campanie electorală dacă cu 17 zile înainte nu-ți cunoști uh, candidații? Nu e o treabă serioasă și adesea aceste liste sunt făcute la biroul uh, partidului, uh, pe ultima sută de metri, mulți cetățeni nici nu își cunosc candidații că, pentru că nu au șansa să se întâlnească cu ei. Am propus niște termeni, termen limită, termenul limită fiind trei luni de zile, înainte de alegeri, timp în care mai pot face campanie, dar nu cu 17 zile. Două săptămâni este nerealist și asta arată că la nivel național clasa politică nu ia foarte în serios alegerile europene, iar noi vrem să schimbăm asta. Egalitatea. Vrem să avem egalitate de gen, Deja avem o bună reprezentare a femeilor în Parlamentul European, însă insuficient, iar acest lucru trebuie îmbunătățit pentru că femeile sunt jumătate din societatea noastră. Schimbând uh, legea electorală, am putea face presiuni uh, pe lângă partide, în cele din urmă, ca să se obțină astfel egalitatea de gen. Deci, dragi prieteni, noi ne-am făcut treaba Propunerea a fost uh, decisă, uh, hotărâtă în plenară, mă scuzați. Acum e totul uh, la latitudinea Consiliului, dar nu primesc semnale pozitive. Știam că e nevoie de unanimitate. Întotdeauna va exista o țară care să se opună față de ceva. La final, riscul este să nu se obțină nimic. Și ar fi o mare rușine, pentru că împreună cu societatea civilă, noi într-adevăr acum trebuie să facem, iar noi cu societatea civilă trebuie să facem presiuni să profităm de acest moment în așa fel încât, înainte de următoarele alegeri, să avem o propunere pragmatică pe care să o putem îmbunătăți. Mi-e puțin rușine de faptul că sunt guverne și politicieni care în public spun că sunt pentru soluții europene, dar când e vorba de acțiuni concrete, se facă plouă și vin cu argumente pentru de ce nu e posibil și de ce n-ar trebui. Haideți așadar ca împreună să creăm condiții mai bune pentru alegeri cu adevărat europene în anul 2019. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc foarte mult. El nu e un model de urma, dragi colegi, a vorbit șapte minute. Să-mi dovedească cineva că putem uh, vorbi cinci minute. Ha, Ramon Haureghi. Muchas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu aș fi vrut, cu ocazia acestei audieri, să vă informez despre anumite inițiative pe care le avem la AFCO și care, evident, se referă la întreaga dezbatere politică, strict politică, despre viitorul Uniunii Europene, în ceea ce privește calitatea democrațiilor noastre. Am avut șansa și onoarea să fiu raportor pentru un raport care se numește e-democrație și care își dorește să găsească care sunt problemele din democrația noastră și să le interrelaționeze cu instrumentele tehnologice, noua lume a noilor comunicații, în așa fel încât să îmbunătățim democrațiile noastre. Baza dezbaterii noastre este următoarea. Evident, în ceea ce privește democrația noastră, există o trimitere generală la Europa, la toate statele membre, etc. Și apar probleme grave care ne permit să spunem că ne aflăm într-un fel de criză de democrație. Și acest lucru poate fi definit în multe feluri. Și mai întâi, ne-am putea gândi la trimiterea la teorema lui Rodrick, ceea ce înseamnă cu cât mai multă globalizare, cu atât mai puțină democrație. Și evident că, în acest caz, democrația este acceptată la, uh, prin uh, sistemul de guvernanță multinivel. Și e foarte greu să menții valorile democratice tradiționale. Vorbim despre o criză a democrației pentru că uh, există și o dificultate din ce în ce mai mare pentru a explica cât de dificil a devenit guvernanța. Deci să transpunem în conceptul de cetățenie complexitatea deciziilor noastre. Vorbim de criză pentru că există o discreditare față de instituții. Se vorbește uneori despre corupție. Vorbim despre o criză pentru că există o înstrăinare a reprezentanților publici față de cetățeni. Vorbim de criza pentru că partidele politice pre, pretind să monopolizeze relațiile care ar putea exista între instituții și cetățeni. Și vorbim despre criză pentru că există și o criză vechiului contract social. Toate câștigurile secolului 20 au instaurat o anumită relație între cetățeni și instituții, anumite prestații, servicii care sunt cuprinse în contractele, eu știu, de servicii publice, de fiscalitate și așa mai departe. Acum, în momentul de față, oamenii sunt supărați, sunt dezamăgiți, sunt iritați, având în vedere consecințele crizei pe care o traversăm, observăm că există din nou inegalitate, din nou s-au redus serviciile publice oferite, Uh, din nou s-au introdus niște restricții și limite uh, din cauza politicilor economice pentru a face față piețelor. Și iată că lista aceasta ar fi interminabilă, dragi colegi. Ideea este că vrem să afirmăm faptul că, într-adevăr, avem o democrație bolnavă. A doua parte a întrebării este următoare. Oare tehnologia, noile instrumente tehnologice ne-ar putea ajuta? Evident, înainte de acest raport, nu am venit cu pretenția să găsim uh, eu știu, undeva pe internet metodele de, co- de comunicare uh, oferite de tehnologie și prin asta să găsim așa un fel de baghetă magică prin care să rezolvăm totul. Nu, știm foarte bine că asta nu există și că problemele sunt mult mai structurale, sunt mai profunde. Însă, e interesant să avem o analiză politică pentru a vedea dacă, într-adevăr, această nouă societate a comunicațiilor propune instrumente și unelte mecanisme care să ne permită să îmbunătățim democrațiile noastre și abordăm acest raport, și asta voi și încheia, doamna președinte, cu ideea de a venit cu o contribuție care, în mod sigur, nu este una nouă, pentru că există deja de, multe ori, de mulți ani și a circulat în diferitele instituții europene și nu numai la Comisia Europeană, pentru că, da, într-adevăr, Comisia Europeană a lucrat mult pe acest subiect, are experiență din diferite țări în ceea ce privește votul electronic, spre exemplu, participarea cetățenească la sistemul de e-guvernanță prin diferite mecanisme de transparență și așa mai departe. Toate aceste lucruri există, dar în mod modest aș dori să spun că trebuie să vedem ce anume s-a făcut concret și ce anume putem face în plus. Deci, trebuie să recunoaștem situația actuală și să încercăm să găsim noi piste de gândire, ținând înseamnă de faptul că nu e doar o gândire și o analiză teoretică, la nivel strict teoretic. Există foarte multe cărți, există documentație pe aceste subiecte. Noi ne dorim să găsim acele formule concrete care ne vor permite să îmbunătățim sistemele noastre democratice, evident europene, dar și uh, democrația în statele membre pentru a îmbunătăți legătura care există între cetățeni și nivelul politic. Și astfel ne-am putea referi la posibilitățile existente fără să uităm că multe din experiențele de până acum ne-au permis să înțelegem care sunt anumite acele metodologii care au fost utilizate. Și, mai mult decât atât, există și o mitologie, anumite uh, idei, anumite credințe în ceea ce privește uh, tehnologia și instrumentele tehnologice. Dar există și experiență concretă care ne demonstrează că transparența a fost sporită și este mai bine utilizată de anumite grupuri de, care reprezintă anumite interese decât este utilizată de către cetățeni. În fine, voi încheia aici, doamna președinte, ideea noastră este să restabilim anumite limite, să regăsim o anumită coerență și de asemenea, să supunem dezbaterii politice uh, din acest Parlament anumite idei de îmbunătățire. George Shepflin are cuvântul. Thank you very much, Chair, and thanks to every... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc mult tuturor celor care participă. Mulțumesc pentru posibilitatea de a vă vorbi despre cetățenie, făcând referire în special la inițiativa cetățenilor. Pentru mine, cetățenia se referă la reglementarea relațiilor între indivizi și putere. Poate să fie bună cetățenie sau rea cetățenie. Și aici uh, ilustrăm uh, ideile care, ilustrăm ceea ce nu merge bine. Ce se întâmplă în momentul în care ai nevoie de un răspuns? Procedurile sunt foarte complexe, procedurile sunt dinamice și uh, interșanjabile cumva în ceea ce privește uh, structurarea comunicării. La nivelul Uniunii Europene, inițiativa cetățenească este un instrument de a garanta un input din partea cetățenilor cu privire la problematica europeană. Nu o să intru în foarte mare detaliu. Totul este stipulat uh, în tratat, în articolul 11, secțiunea 4. E nevoie de un milion de semnături pe absolut orice subiect pentru a fi inițiată legislația. Și e diluat monopolul Comisiei în ceea ce privește inițierea de legislație. Potențialul aici este acela de a deveni un instrument major cu adevărat. Dar au trecut parcă vreo patru ani de zile de când uh, a devenit operațională inițiativa cetățenească și pot să vă spun că după orice criteriu de succes a măsura lucrurile, rezultatul este nul. Într-adevăr, s-au adunat semnături, uh, au fost primite uh, inițiative, unele inițiative colectează acum semnături, dar uh, nici măcar o singură inițiativă n-a rezultat în ceva concret, adică în legislație. Și putem spune că până acum acest instrument n-a fost un succes real. Și sunt pesimiști aici care ne spun că instrumentul a eșuat. Eu însă nu sunt un pesimist. N-aș spune că a eșuat, aș spune doar că nu, nu e un instrument care merge bine. Mai sunt multe de făcut, trebuie să facă comisia ceva și bineînțeles că noi vom uh, urmări uh, procedura la Parlamentul European uh, prin intermediul Comisiei AFCO. Mi se pare însă că Comisia a oferit foarte lent un răspuns și aici sunt politicos când spun asta, pentru că relația, reacția de răspuns a Comisiei a fost, cum să vă spun, imperfectă și din inputul primit de la societatea civilă, sunt unii, îmi dau seama că sunt unii care au spus că e o pierdere de vreme acest instrument, ceva ce oricum nu se va concretiza, dar sunt și cei care spun că încă se mai poate face ceva, dar comisia trebuie să fie mai deschisă. Sunt cetățeni care sunt foarte, foarte clar implicați. N-am uh, o cifră concretă pentru numărul total de semnături registrate până acum. E vorba totuși de câteva milioane. Unii cetățeni mi-au spus, uh, e o pierdere de vreme, nimic nu va funcționa vreodată, nu se va uh, întâmpla nimic. Și la un dat au ajuns chiar să se întrebe de ce n-am, venit oare, de ce n-am devenit oare eurosceptic. E un instrument anevoios, într-adevăr, durează mult, mai trebuie să facem multe ca să-l îmbunătățim, dar aș vrea în continuare un răspuns mai deschis din partea puterii față de tot ceea ce înseamnă inițiativa cetățenească. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Din partea Comisiei Europene dau cuvântul domnului uh, director uh, Paul Nemitz de la Directoratul General pentru Drepturile Fundamentale și Cetățenie a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. E adevărat că și Comisia Europeană își dorește să existe mai multă democrație în Europa și uh, această poveste de succes reprezintă o adevărată bătălie a Parlamentului European, care a început cu alegerile directe în 1979, apoi cu decizia uh, care a fost uh, introdus apoi conceptul de șpiț în candidat, pentru că deja în anii 90 exista o dezbatere dacă ar fi putut avea astfel de candidați de vârf. Uh, răspunsul a fost că da, însă a trebuit să mai așteptăm încă două decenii până când voința politică a fost și la înălțimea acestei dorințe și iată că acum aceasta s-a bucurat de, această inițiativă s-a bucurat de sprijin. Deci am reușit să instituim aceste, acest, acești șpiți în candidat. Și, în mod clar, democrația lucrează mult mai bine de, acum. Ia o poveste de succes, așa cum am spus adineaori. Acum dați-mi voia să vin cu câteva fapte concrete în această dezbatere, bazându-ne deci pe o, un sondaj recent. Și am să încep cu câteva elemente pentru a vă aminti care erau rezultatele și participarea la ultimele alegeri. Putem avea, putem avea diapozitivele proiectate, vă rog? Bun. Următorul diapozitiv, vă rog. aș dori al doilea diapozitiv, doar pentru a vă aminti că prin introducerea recentă a acestui concept de șpiț în candidat, există acum un trend foarte clar de uh, participare, declinul uh, inițial uh, prealabil uh, a fost uh, oprit și vă rog să ne întoarcem la cel de-al doilea diapozitiv. Am observat că situația este foarte diversificată în funcție de țări în ceea ce privește participarea la alegeri. O rată de participare destul de redusă, mai ales în noile țări membre, în estul Europei, motivele fiind în continuare subiect de discuție. E adevărat că uh, aprecierea generală față de ceea ce înseamnă democrația și alegerile uh, e diferită. Da, e adevărat, Comisia face rapoarte și în ceea ce privește participarea la alegerile la nivel local. Și observăm că și acolo a existat un declin de participare. Și, deci, nu e o specificitate a alegerilor europene. Deci trebuie să ținem seama de acest element problema unei participări reduse se constată la toate nivelurile, mai ales la nivel local. Deci argumentul clasic împotriva Uniunii Europene, cum că, da, bun, cetățenii sunt departe de Europa, nu înțeleg, nu e chiar așa, vă rog să fiți atenți, pentru că și la nivel local nu există participare suficientă la alegeri. Și acum aș dori să mă refer la chestiunile mici de democrație și la conceptele mari de democrație. Ce înțeleg eu prin chestiunile mici? 40 de milioane de uh, cetățeni din statele membre care merg să voteze, oare își cunosc toate drepturile și o mare întrebare democratică. Oare democrația europeană funcționează cum trebuie? Trebuie să facem o distinție. Și aici putem avea un fel de gimnastică ritmică Uh, pentru a determina exact ce anume se întâmplă. Pe acest dispozitiv puteți vedea uh, toate chestiunile legate de mm, elemente nu neapărat foarte importante în democrație. Oamenii oare știu că cetățenii care locuiesc într-un altă, într-o altă țară au dreptul să meargă să voteze? Și de multe ori răspunsurile sunt corecte. 67% dintre cetățeni știu acest lucru că dacă merg într-un alt stat membru pot să uh, voteze. Acum, pe următorul diapozitiv. Ce știm exact despre democrație? Ce știm despre alegători? Și aici răspunsurile la sondajul comisiei nu ne surprind neapărat. Evident, oamenii vor să știe exact care, sunt, care este importanța, pertinența politicilor europene pentru viața lor de zi cu zi, programele și obiectivele candidaților și, de asemenea, și uh, liderii acestor uh, aceste uh, partide politice. 77% uh, dintre ei își doresc acest lucru și, de asemenea, își doresc ca partidele politice la nivel național să participe și acestea la dezbaterile la nivel de alegeri europene. Apoi, în continuare, următorul diapozitiv. Da, e o prezentare foarte rapidă, trecem de la un diapozitiv la altul foarte rapid. 21% dintre alegători au avut dificultăți în momentul în care au dorit să voteze într-un alt stat membru la alegerile locale și uh, europene. Deci, asta se referă din nou la o cifră foarte importantă, 51% din cei 40 de milioane de alegători. Deci, aici sunt chestiuni de cetățenie, de vot într-o altă, într-un alt stat membru, nu neapărat de, de chestiuni de, de democrație. Vorbim, evident, în această audiere și despre cetățenie. Și iată că acum trecem la subiectele mari și importante referitor la democrație părerile cetățenilor despre ceea ce ar putea să fie mai ușor de realizat pentru a vota la alegerile locale și europene în țara de reședință. Scrisori individuale care să explice cum să te înregistrezi, cum să votezi, o înregistrare automată pe uh, listele electorale uh, și, evident, acum ajungem la următorul diapozitiv. E nevoie de mai mult uh, acces la emisiuni care să fie difuzate în mod transfrontalier ne-am uitat la ultima campanie cu în candidate și ce am constatat este că a existat o publicitate foarte mare. A existat foarte multe, aceștia au vizitat foarte multe orașe peste tot în statele membre și au fost foarte activi în uh, media sociale. Însă în momentul în care au uh, purtat dezbateri, transmiterea în direct a acestor dezbateri uneori pe, internet, pe internet a fost geoblocată. Și evident că asta e o problemă e ceva pe care noi va trebui să îl rezolvăm în ceea ce vește regulile de funcționare ale pieței interne pe viitor. În momentul în care pe viitor vor exista noi dezbateri politice și că vom discuta despre elemente de informare la nivel politic, atunci nu putem avea joe blocking Și acest lucru este important nu doar pentru alegerile europene, în așa fel încât oamenii să poată să vadă aceste dezbatere între diferiți șpiți în candidat care participă la aceste alegeri peste tot în Europa, ci este important de asemenea și pentru felul care funcționează democrația în fiecare stat membru în parte. E foarte important să nu pierdem în vedere acest lucru. Deci este foarte clar că această transmitere în direct trebuie să poată fi făcută la nivel transfrontalier și trebuie să existe o pluralitate mass media, în așa fel încât să existe o diversitate de informare. Deci 53% din cei care au răspuns la sondajul nostru au fost în parte mulțumiți de felul în care au primit informații. 83% au, și-ar fi dorit să aibă acces la mai multe programe și difuzări de emisiuni politice peste tot în Europeană, iar 91% au fost de părere că acest lucru le permite, deci o difuzare transfrontalieră, le permite să-și formeze o opinie politică mai clară. Și ultimul uh, slide, Mazeltov, putem observa că internet, me, social medială, Twitter, Facebook, au devenit prima sursă, a doua sursă, a treia sursă de informare la nivel politic. Și asta ne-au spus și cei care au răspuns la sondaje. Sursa principală de informare acum este internetul plus media sociale. Și dacă vrem să adunăm aceste cifre împreună, în mod foarte clar, acestea sunt mult mai importante decât ziarele sau televiziunea. Deci, când vorbim de democrație, gândiți-vă la internet, gândiți-vă la uh, media sociale. Și ultima mea sugestie ar fi, în momentul în care vrem să mobilizăm oamenii ca să se angajeze în democrația europeană, asta nu trebuie să se facă doar în ziua premergătoare votului, ci trebuie să avem niște politici foarte concrete. Angajamentul Parlamentului European, procesul politic de la Bruxelles să poată ducă la o, să inducă o schimbare. Și vreau să ilustrez ceea ce trebuie să, ceea ce vreau să spun. Spre exemplu, reforma în ceea ce privește protecția datelor, rezultatele concrete, ce ar fi fost diferit dacă uh, n-am fi avut uh, cei 20 de activiști uh, foarte angajați în Europa, precum cei din Viena și care n-ar fi venit la Bruxelles să se angajeze, să facă lobby uh, și n-am fi mulțumit doar cu lobby-ul pe care l-au făcut întreprinderile mari. Uh, cu buzunare foarte adânci. Vedeți, acestea sunt exemple concrete, de angajament concret, în care oamenii pot avea un simț al răspunderii și al implicării în politică și astfel s-a ajuns la legislație și uh, uh, e clar că acest lucru e logic. E logic nu doar pentru că te angajezi în favoarea democrației, ci te angajezi și ca Europa să poată să răspundă la uh, dorințele uh, cetățenilor europeni. Și cred că acest lucru e valabil, spre exemplu, și pentru uh, supravegherea în masă, pentru safe harbor, pentru uh, retenția de date. Deci ceea ce am observat este că răspunsul societății civile este unul foarte clar. Și în Parlament, Parlament, acolo unde există un angajament uh, al unor deputați, Uh, pe de o parte și angajamentul sau lobby-ul desfășurat de marile întreprinderi pe de altă parte, observăm că aici există o dezbatere și noi trebuie să reușim să explicăm cât mai bine cum anume funcționează democrația europeană și asta trebuie făcut permanent, nu doar în ziua alegerilor. Mulțumesc foarte mult, domnule director Paul Nemic, și adevărat că avem nevoie de un sprijin a Comisiei Europene și avem nevoie și de un sprijin la Consiliu pentru a putea avea o nouă lege electorală. Și acum fostul nostru coleg, Andrew Duff, cel mai european dintre europeni. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare plăcere să mă aflu printre dumneavoastră și să-i felicit pe raportorii care mi-au urmat în postul de raportor pentru reformă electorală. de la adoptarea rezoluției încoace. Reforma electorală este mult mai importantă decât pare, mult mai dificilă de făcut și de pus în aplicare decât vă închipuiți și presupun, sau chiar știu, că tocmai de aceea Parlamentul acordă Parlamentului dreptul de a sta la baza propunerilor de reformă electorală. Să nu uităm cât de problematic ar fi ca să se ceară comisiei să fie inițiatoarea unei astfel de propuneri complete. Sunt sigur că Consiliul se bucură că este doar destinatarul propunerii, nu este obligat uh, să fie inițiatorul propunerii. Una dintre cauzele crizei major, majore actuale ale democrației în întreaga Europa este tocmai eșecul partidelor politice de la nivel național, faptul că nu au reușit să continue să explice ce justifică proiectul de integrare europeană. Pur și simplu au renunțat a mai încerca. Unele nu înțeleg nivelul de integrare, altele sunt geloase de prerogativele sporite uh, pe care le-a obținut Parlamentul European și unele, să fim sinceri, unele partide politice de la nivel național pur și simplu au o abordare dezgustătoare când vine vorba de anumite subiecte, cum ar fi uh, tema refugiaților. Deci, cred că principalul obiectiv este să încercăm să ne substituim partidelor politice de la nivel național sau măcar să completăm acțiunile lor prin inițiative politice la nivel european. Deci, să provocăm clasa politică de la nivel național și um, aceste partide politice sunt doar în concurență pentru putere, pentru voturi, pentru locuri în parlamente, pentru poziții în Parlament, în Comisie și, bineînțeles, pentru politici. Vedeți care sunt efectele declinului partidelor politice de la nivel național. El se, se reflectă în procedura de control din partea Parlamentelor Naționale. Știm că acum există trei sau patru proteste oficiale din partea unor parlamente naționale în legătură cu rezoluția și proiectul de decizie de a schimba actul bineînțeles, nu vor reuși să treacă pragul cartonașului galben, dar protestele parlamentelor naționale în legătură cu propunerile noastre de reformă electorală trebuie să fie tratate în mod serios. Trebuie să le explicăm în ce cazuri se aplică subsidiaritatea în crearea unei proceduri electorale uniforme, dar trebuie să și răspundem criticilor că Parlamentul European a nu a reușit nici în trecut, nici nu reușește nici acum să explice sau să justifice propunerile sale. Cred că, deși proiectul de decizie încearcă să facă legătura între um, circunscripția comună și conceptul de Spitzenkandidat, această legătură nu era suficient de clară pentru a fi baza unei negocieri tripartite pentru a se ajunge la un acord în Consiliu. Parlamentul are dreptate când încearcă să um, salveze conceptul de șpiț în candidat, dar cred că e nevoie de propuneri mai concrete pentru a stabili o bază paneuropeană ca sursă de drept primar. În 2019 se va reveni la experiența din 2014 și se riscă să se piardă și mai mult din legitimitatea Parlamentului ca actor în afaceri constituționale. Și nu doresc să subestimăm voința unor poate a multor mm, state membre în Consiliul European să profite pentru a recâștiga controlul asupra procedurii de alegere a viitorului președinte al Comisiei. Deci aș dori să ne concentrăm pe aceste aspecte pornind până acum de la o decizie a Parlamentului, dar și promovată de raportul Verhofstadt, care prezintă modificările tratatului pe care le dorește Parlamentul e, va fi nevoie de o convenție pentru a schimba tratatele. După părerea mea, este posibil să se prevadă un acord în legătură cu reforma procedurii electorale și pe celelalte subiecte care au afectat, de exemplu, realocarea Um, locurilor în Parlament între statele membre și în lipsa unei um, convenții adevărate. Sper că acum Parlamentul se va concentra pe pregătirile pentru un astfel de exercițiu. Deci se va pregăti să influențeze metodele de lucru ale acestei convenții, dar și să își pregătească motivele pentru negocierile de substanță care vor avea loc. Iar în ceea ce privește calendarul, cred că putem fi cu toții de acord că procesul nu se va încheia, din păcate, înainte de alegerile pentru Parlamentul European de peste trei ani. Dar este esențial ca încercarea de a consolida practicile democrației parlamentare europene la nivel federal joacă un rol central în campaniile partidelor politice mai ales și în parlament, în, pentru Parlament în general. Și Comisia care trebuie să încurajeze, să sprijine o campanie mai bazată pe informații mai de mai multă calitate. Vă mulțumesc. Andrew, I would like now... Mulțumesc mult, Andrew. Acum doresc să dau cuvântul lui Yves Patoncini. Dacă a sosit, da, a sosit, mă bucur. Deci avem 5 minute pentru fiecare vorbitor. Deci domnul Yves Bertoncini, directorul Institutului Jacques Delors. Mulțumesc și uh, scuze pentru întârziere, am, uh, am fost greu să intru în clădire. Am uh, lăsat uh, documente aici la intrarea în sală. Dacă doriți informații suplimentare, le puteți consulta. Câteva elemente în legătură cu subiectul în discuție. Mai întâi, e nevoie de abordare calitativă atunci când se, discute, se discută despre cetățenie și participarea cetățenilor. Deci nu trebuie să ne concentrăm pe prezența la legile europene prezența la alegeri va fi mai mare sau mai mică, 45% ca în Statele Unite, ca în Elveția, ca în orice sistem în care și catosul nu dau demosul, deci catosul este destul de limitat. Și atâta timp cât catosul Uniunii Europene, chiar dacă este uh, important, nu este atât de mare, nu aceasta e problema. Problema este să avem o abordare calitativă, adică să ajutăm, să, să facilităm conștientizarea de către cetățeni în legătură cu alegerea pe care au de făcut cu ocazia alegerilor europene. Și în al doilea rând, e, e foarte util ca cetățenii să um, identifice divergențele politice prin uh, anumite fețe pe care să le, să, să le pună legătură cu ideile respective de Institutul Jacques Delors am analizat acest lucru cu ocazia alegerilor din 2014. Bineînțeles, trebuie să se meargă mai departe, trebuie să se modernizeze sistemul, să se dea mai multe mijloace partidelor politice care până acum erau veriga lipsă dintre Uniune și cetățeni. Să li se dea mai multe resurse, mai, să fie finanțate mai mult, să nu se dea doar bani de buzunar partidelor politice. Știm cu toții că, din punct de vedere istoric, grupurile parlamentare în Parlamentul European sunt actori cheie. Apoi au fost create partidele politice și apoi fundațiile politice. Partidele politice trebuie să fie tratate ca actori adulți, să li se dea mai mult decât bani de buzunar. Deci să li se dea mai multe fonduri să se modifice anumite dispoziții la nivel european ca ele să poată să primească mai mulți bani. Asta nu înseamnă a se lua bani de la Parlamentul European pentru a finanța pe ele, dar democrația europeană, mai ales pan-europeană, este costisitoare. Dar acesta e prețul de plătit dacă dorim ca cetățenii europeni să fie mai bine implicați sau cel puțin ca cetățenii europeni să poată să facă o alegere pe bază de informații Um, la, în momentul în care votează. Pe de altă parte, uh, să se permită grupurilor uh, politice parlamentare și fundațiilor de politice să fie mai active în campaniile electorale, pentru că există anumite limitări în momentul de față care nu permit fundațiilor și grupurilor politice să fie mai implicate, de exemplu, să formeze activiștii care vor fi foarte activi în următoarea campanie. Acestea fiind spuse, încă două lucruri. Întâi doresc să subliniez faptul că suma de bani pe care ar primi-o ar depinde de opțiunea ă, care va fi reținută pentru următoarea campanie electorală. În 2014 s-au făcut alegeri în funcție de partide, bineînțeles, ele se pot organiza cum doresc, dar am putea să mergem și mai departe, să oferim stimul financiar altor partide pentru ca ele să poată să meargă mai departe. Să aibă convenții de numire a candidaților mai deschise cu participarea unor delegați numiți de membrii partidelor pentru a numi candidații și chiar ar putea să existe alegeri primare, așa cum se întâmplă în Statele Unite, Poate acesta ar fi un obiectiv secundar mai, pe termen mai lung. Dar, bineînțeles, um, suma uh, pe care ar primi-o partidă ar depinde de modul în care este conceput sistemul. Um, doresc să sprijin o propunere lui Andrew Duff în încheiere și anume ideea că la nivel electoral trebuie să existe mai mult, uh, o atitudine mai mult paneuropeană. Și poate în loc să creăm liste paneuropene, să dăm stimulente financiare de a introduce pe listele europene unul din doi, dar hai, cel, măcar unul din patru candidați să fie din alt stat membru. Și astfel dezbaterea deveni mai europeană și poate ar stimula mai mult participarea cetățenilor. Iată ce am avut de spus în 5 minute și jumătate. Very much. We go back. Mulțumim foarte mult. Ne întoarcem la comisie. Doamna Carmen Pricing, Head of Unit, la programul de lucru și la consultarea părților interesate. Mulțumesc. Mă întorc la inițiativa cetățenească. Raportul Gheorg Șeflin a făcut deja câteva comentarii despre acest instrument și mulțumesc Parlamentului și colegilor Digi Justice pentru că au adăugat pe ordinea de zi acestei audieri acest subiect. Inițiativa cetățenească este poate cel mai tânăr drept al cetățenilor introdus prin tratatul de la Lisabona și apoi printr-un regulament care a intrat în vigoare în 2012, deci în continuare la vârsta copilăriei, să zicem așa, profit de cele 5 minute pentru a vă oferi cât mai obiectiv da, niște date de ansamblu despre ce credem noi că merge bine cu inițiativa cetățenească, ce credem noi că nu merge așa de bine și unde mai e loc de îmbunătățire. Și ce facem deja pentru a îmbunătăți implementarea inițiativei cetățenești și ce mai e de făcut ca să ne asigurăm că toți cetățenii se pot bucura de acest nou drept, care să fie cu adevărat implementat și care să devină un instrument de utilizat de către cetățeni pentru participarea democratică. În cele 5 minute o să încerc să fac o contraevaluare față de ce a spus domnul Schöpfling. În general, însă, cred că există și puncte de convergență între noi. Regulamentul a intrat în vigoare în 2012, 5 ani de zile au trecut de atunci, deci nu foarte mult, ce merge bine. Să nu negăm aspectele pozitive. Am avut mai bine de 35 de inițiative cetățenești înregistrate de către comisie. Nu avem cifre concrete cu privire la sprijinul uh, manifestat de cetățeni, dar cu siguranță peste 6 milioane. 3 inițiative de succes care s-au bucurat de pragul de un milion de semnături și au primit un răspuns formal din partea Comisiei, cinci inițiative care adună în continuare sprijin pentru a obține în cel din urmă un milion de semnături. Un instrument complet nou, fără precedent și e deja un succes că am reușit să implementăm regulamentul până acum dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim uh, autocritici și că nu trebuie să spunem unde sunt în continuare lacunele cu privire la provocări și neajunsuri. Sunt câteva, de exemplu, e o dimensiune importantă IT față de inițiativa cetățenească, impune anumite complexități și face ca pentru organizator să fie dificil uh, situația, Procedura este complicată, consumă timp și are efect descurajant. Mai e și problema asumării răspunderii. Cei care organizează inițiativele nu au personalitate juridică și apoi probleme cu încadrarea în timp și ce prevede regulamentul aici. Nu intru în detalii pentru că vreau să fiu foarte succintă și uh, aceasta este lista cu cele mai importante provocări. Plus o altă mare provocare cu privire la cerințele uh, de date. Mulți cetățeni uh, nu utilizează, nu se bucură de acest drept, nu profită de acest drept pentru că sunt cerințe divergente față de ce date trebuie furnizate. În propunerea inițială a Comisiei, sistemul a fost foarte simplu, dar uh, pe parcursul negocierilor fiecare stat membru a venit cu solicitări noi și rezultatul a fost un sistem complicat. A fost o declarație comună la sfârșit, iar statele membre s-au angajat să simplifice sistemul, dar nu s-a făcut mult de atunci. Deci, date cerințele cu privire la colectarea de date sunt foarte complicate și sunt mulți cetățeni care din capul locului sunt excluși de la semna o inițiativă. Nu avem cifre concrete pentru că depindem foarte tare de statele membre, dar sunt sute de mii de cetățeni în Regatul Unit care trăiesc în străinătate într-un alt stat membru care sunt vizați și mai sunt, să nu uităm, și cetățenii din afara Uniunii Europene, plus cetățenii irlandezi din alte state membre ale Uniunii. ce trebuie să facem ca să îmbunătățim situația. Comunicarea este foarte bună și este un subiect important. Mă bucur foarte mult că discutăm această audiere așadar despre asta. E nevoie ca toate părțile interesate să sensibilizeze publicul despre inițiativa acestui instrument, să comunice eficient, să explice cum funcționează. În ceea ce privește datele de colectat, încurajăm statele membre să simplifice normele de date în așa fel încât sistemul să fie mai puțin complex și toți cetățenii să se poată bucura de acest drept. Analizăm și uh, posibilitatea de a aduna semnături electronice, pentru că au apărut foarte multe evoluții în domeniul digital de la lansarea instrumentului și trebuie să ținem cont de acestea. Uh, de aceea analizăm foarte îndeaproape acest subiect acum și încercăm să simplificăm și specificațiile tehnice pentru adunarea online de semnături. Iată chestiuni foarte tehnice, dar puse cap la cap, sperăm să simplifice întreg sistemul. Per total, e vorba despre informarea, simplificarea și asigurarea faptului că toți cetățenii care vor să susțină o inițiativă cetățenească se pot bucura de acest drept. La final, un aspect pozitiv, vizibil deja. Există convergență la nivel instituțional cu privire la lista de provocări și lucruri de îmbunătățit. Nu sunt tensiuni între Parlament, statele membre, Consiliu și uh, societatea civilă și celelalte părți interesate consultate. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, suntem cu toții de acord. Mai sunt câteva difer- diferențe de opinie cu privire la o evaluare și revizuire rapidă a regulamentului sau nu. Am încercat să oferim un răspuns la rezoluția Parlamentului, am trimis un răspuns în ianuarie și am spus că ne concentrăm pe îmbunătățirea celor lucruri care nu impun imediat o revizuire, dar suntem de acord că există presiuni pe lângă comisie pentru a veni cu o revizie, revizuire foarte repede. Așteptăm și avizul pregătit uh, de ECOSOC și, în plus, uh, Consiliul a început încă o dată să dezbată subiectul. Deci, iată unde ne aflăm la ora actuală, în plan interinstituțional. Cu satisfacție spun că Parlamentul și Consiliul au creat o linie bugetară pentru inițiativa cetățenească, ceea ce n-a existat în ultimii ani. Mulțumim foarte mult. Din păcate, această linie nu a fost și alimentată financiar, este doar o intrare în buget, dar noi sperăm să luăm lucrurile pas cu pas, în așa fel încât în următoarea procedură bugetară să avem și bani în acest fond. E un efort comun, avem un obiectiv comun și cred că toate instituțiile sunt angajate în așa fel încât instrumentul să funcționeze pentru ca toți cetățenii să-l utilizeze cu adevărat și să poată sprijini anumite inițiative lansate prin inițiativa cetățenească. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la Forumul European pentru Tineret cu uh, Ida Birkvad Sorensen. Mulțumesc foarte mult! Vorbesc uh, în numele a 10 de milioane de cetățeni europeni. Riscăm să avem o întreagă generație de persoane tinere uh, de, dezangajate. Nu putem să luăm democrația ca fiind un dat. A fost uh, un proiect îndelungat, uh, complicat, o cale lungă de bătut. Celebrăm democrația, dar uităm că putem să o pierdem cu viteza luminii. 72% din tineri cu drept de vot, sub vârsta de 24 de ani, nu votează. Sunt foarte puțini tineri uh, care sunt aleși în anumite funcții doar 1,6% eurodeputați sub vârsta de 29 de ani. Tinerii nu se simt reprezentați de sistemul politic, ceea ce duce la neîncredere și uh, prezență la vot și mai scăzută pe viitor. Tinerii nu sunt idioți. Ei dacă văd un sistem politic uh, fără nicio noimă, atunci nu vor contribui la acesta. Și dacă asistă la, la scandal după scandal cu politicieni corupți, atunci nu mai votează. Nu mai votează și încep să participe în alte moduri în afara structurilor uh, bine formate. Când își dau seama că poți obține un loc de muncă doar dacă trebuie să cunoști pe cineva, doar dacă ești din familia potrivită, atunci nu mai vor să facă parte din sistem. Am mers uh, ca student Erasmus uh, în Portugalia. Erasmus uh, este un program care trebuie să consolideze solidaritatea și identitatea europeană în Europa. Am fost acolo, am trecut șase luni de zile și în timpul celor șase luni Scandalele de corupție la care am asistat au fost atât de numeroase până când și eu, o avocată, o reprezentantă a uh, democrației și a ideii democrației, am început să fiu sceptic. Am înțeles de ce tineretul se simte alienat când discutăm de participarea la alegeri și participarea în politică. Nu e doar în Portugalia așa. Așa e peste tot în Europa. Mie nu mi se pare că Europa ia problema în serios și mă frustrează asta. Tinerii niciodată n-au fost atât de activi politici ca în ziua de azi. Nici măcar generația din anii 69 și țările nordice nu se pot compara cu nivelul activismului politic în rândul tinerilor în ziua de azi. Și chiar dacă tinerii nu votează, ei participă, participă în societatea civilă, la nivel organizațional, protestează, discută, își scriu pe internet opiniile politice, le pasă de refugiați, de durabilitate, de mediu și de multe altele. Dar nu putem avea două sisteme paralele. Tinerii trebuie să facă parte din structurile deja uh, consolidate, consacrate. Doar astfel vom avea democrație și peste 20 de ani. În la Forumul European pentru Tineret considerăm că politicienii trebuie să-și dea seama că democrația este o muncă continuă. Fiecare tânără generație trebuie să dobândească anumite competențe pentru a deveni democratică competențele și atitudinile acestea democratice nu sunt unele cu care te naști. Noi credem că educația cetățenească în acest sens, cu parteneriate între școli și organizații de tineret, sunt lucruri esențiale. O politică participativă este importantă. Trebuie ca vârsta de vot să fie scăzută până la 16 ani. Barierele politice trebuie înlăturate ca să fie mai ușor să votezi. Deja s-a menționat votul electronic, cabinele de vot în școală, în bibliotecă, înregistrare automată și opțiuni flexibile de vot dacă nu trăiești în același loc sau în aceeași țară cu locul în care ești înregistrat. Integrarea tinerilor la nivel decizional prin oferirea posibilității ca ei să influențeze niște lucruri ce le afectează viața este foarte importantă putem să avem structuri permanente de input din partea tinerilor, ca să influențeze astfel politica. Este un element crucial pentru a ne asigura că vom avea democrație și peste 10 ani. Și, nu în ultimul rând, avem societatea civilă, e important să avem organizații puternice pentru tineret – pentru că acesta este terenul uh, pe care tinerii învață competențe cum ar fi să facă o campanie, să obțină un compromis, să ducă o dezbatere și multe alte elemente necesare într-o democrație. Nu este SF, nimic aici. Și de aceea eu nu înțeleg de ce aceste schimbări nu au survenit deja. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumim și mulțumim foarte mult că ați respectat timpul alocat. Ultima intervenție doamna Adriana Cos. notițele mele scrie doar că sunteți un petiționar, dar am înțeles că sunteți autoarea petiției cu număr din 2014 cu privire la votul electronic pentru Parlamentul European și de aici ne-am inspirat noi, de fapt, de aici am început pregătirea propunerii. Lucru care nu este salutat cu căldură la Consiliu, mai avem de urcat un deal uriaș, zic așa. Vă dau cuvântul. Rada zahvalila za povabilo, da lahko pred vami predstavim peticijo. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să-mi justific petiția cu privire la votul electronic. Sunt din Slovenia, sunt tânără, sunt femeie și am analizat diferite petiții voi vorbi uh, pe care am lucrat și vă voi oferi câteva aspecte negative, pozitive și apoi o concluzie. Propunerea înaintată Parlamentului European a fost redactată de studenți. E vorba de organizația e-voting for MEPs. Doream să îmbunătățim participarea la vot, participarea tinerilor la vot, pentru că în Slovenia rata este foarte scăzută, de exemplu. Votul electronic în Slovenia a devenit o idee vehiculată în anul 2003, când uh, a fost uh, inițiată de către eurodeputații sloveni, însă fără implementare la fața locului. Sunt avute în vedere două concepte avem vot electronic și i-voting. Deci e-voting este cu uh, dispozitive electronice și i-voting este pe internet. Pentru noi, e-voting, deci votul electronic, este unul care alimentează, de exemplu, votul pe internet, pe pagina de internet. Am cerut Uniunii Europene să fixeze un set de norme cu termene limită, cu un calendar, până ce să poată fi implementată această idee. De asemenea, am inclus și votul uh, pentru eurodeputați, în așa fel încât oamenii să aibă o perioadă de tranziție și să se, util, să se obișnuiască cu ideea pas cu pas. E important în asemenea situații. Am depus petiția în anul 2014, după cum bine ați spus, și de atunci atenția față de problemă s-a schimbat. Acum ne axăm foarte tare pe criza refugiaților. Dar eu cred că trebuie să ne axăm pe votul electronic. Tehnologia avansează într-un ritm amețitor, mai ales în ultima vreme. Votul electronic însă pare să fi stagnat în ultima perioadă. În opinia noastră, prin votul electronic alegătorii își vor putea exprima votul indiferent unde se află la momentul alegerilor, în țara lor sau nu, iar portalul web ar facilita un acces rapid la informații. Un asemenea portal web ar fi un element crucial în acest context. De cealaltă parte, însă, există rezerve față de securitatea sistemului. În luna mai, în anul 2014, a fost publicat un articol. S-a testat uh, votul în Estonia în anul 2011 și concluzia a fost că sistemul nu este suficient de sigur. Și, practic, uh, lasă loc uh, liber anumitor atacuri. N-ar trebui să învinuim sistemul. Ar trebui să învinuim lipsa de încredere umană. Nu avem încredere în oameni și plecăm de la prezumția că mai degrabă fac abuz de acest sistem. Sunt mult prea multe scandaluri în politică, la ora actuală prea multă corupție eu cred că trebuie să se schimbe lucrurile pentru ca votul electronic să devină o realitate. Nu este o baghetă magică acest instrument, dar cu siguranță ne va ajuta să schimbăm mentalitatea. Și poate că am ajuns într-un punct de cotitură acum. Ar trebui să luăm anumite decizii și închei prin a vă menționa o anecdotă a lui Carl Vance care a inventat un fel de uh, mașinărie și căuta o invest un investitor. Oamenii au refuzat să investească în invenția lui, spunând că uh, ajung cai, nu avem nevoie de mașinării motorizate, însă iată unde am ajuns în ziua de azi. Mulțumim foarte mult, am parcurs lista vorbitorilor și acum pot să deschid uh, dezbaterea, dând cuvântul tuturor. Nimeni n-a cerut însă cuvântul. Very welcome. We have to finish. We have to... Trebuie să închidem sesiunea în 25 de minute. Don't say kill me, but close to something. No. Okay. I... Sorry? Uh, Barbara Spinelli. Mai întâi, Barbara Spinelli, prima pe listă. Yeah. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. în legătură cu criza democrației despre care s-a vorbit, după părerea mea, merită să reflectăm pe această temă. Ce ne spun mișcările critice din Europa, mai ales cele foarte naționaliste, suveraniste, de multe ori xenofobe ne spun, în primul rând, că forma de organizare în partid e depășită, că se dezvoltă noi forme de participare la viața politică. Acești, aceste mișcări critice ne spun de asemenea că abstenționismul se reduce, abținerea la vot se reduce odată cu apariția lor. În Germania, de exemplu, la alegerile uh, la nivel de landuri de, din weekendul trecut, uh, s-a constatat că societatea se repolarizează. Este un fenomen foarte interesant. Eu nu sunt de acord cu ideea că abținerea de la vot la alegerile europene nu ar fi o problemă așa cum a spus domnul Bertoncini, este o problemă. Nu este un lucru fatal că acolo unde există doar Kratosul, nu trebuie neapărat să existe o participare dedicată la alegeri. Dar tocmai asta e problema. Crize de, criza democrației există tocmai pentru că există doar Kratosul. Deci, deduc că forme transnaționale ca cele propuse de domnul Duff sunt foarte importante. Este foarte e important să se stabilească care ar fi temele majore în legătură cu care ar putea activa o formațiune politică transnațională. Nu cred că este suficient să se financeze partidele existente sau să se pună pe, uh, să se pună candidați din afara țării respective pe listele um, electorale naționale. E mai mult de atât. Aceste simple intervenții tehnice nu sunt suficiente. Mulțumesc. Se Auken. Așa cum doamna Auken, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. E ceva la care vreau să mă refer, să vă atrag, asupra care să vă atrag atenția. Există un instrument în Uniunea Europeană care cred eu că nu e aproape deloc utilizat. În toate parlamentele naționale există și comisii pe afaceri europene și aceste comisii sunt cele care trebuie să pregătească ședințele Consiliului. Dacă aceste comisii sunt utilizate în mod corect, atunci parlamentarii naționali, făcându-și munca, pentru că e muncă de făcut aici, în aceste comisii parlamentare naționale pe afaceri europene, atunci ei pregătesc ședințele Consiliului și discuțiile la nivel de miniștri și deci atunci pot fi implicați, nu prin uh, drept de vot, prin blocare, prin geoblocare, prin mai știu ce, nu. Prin participarea lor ei pot să facă deja foarte multe lucruri. E clar că uh, trebuia dat un pic, dar Asta ne va permite să avem parlamente naționale care să fie mult mai bine pregătite și uh, la informate despre ceea ce se uh, discută. Deci ei vor pregăti munca ministrilor. Deci nu vor trimite ambasadori, ci vin miniștri și vin bine pregătiți, vor participa la aceste dezbateri uh, în, în, în ședințele cu celelalte state membre. Deci acest instrument există și din, în Danemarca, în țara mea, este foarte utilizat, pentru că noi am fost primii care am reușit să, în 1992-93, în Edinburgh, după Maastricht, am reușit să obținem o astfel de comisie de afaceri uh, europene. Știu asta și știu, de asemenea, că de multe ori nu e foarte bine fi utilizat, așa, în mod eficient, ca să rămân politicoasă. Doamna președinte, nu prea se vede bine. Uh, văd că cineva a cerut să ia cuvântul acolo. Vă rog să vă prezentați. Da. Sunt un cetățean european și în acest sens vreau să intervin. Pentru că astăzi discutăm și vă mulțumesc pentru organizarea acestei uh, audieri pe cetățenie europeană în practică Vorbim despre cetățenia europeană care este de fapt un supliment față de cetățenia națională, dar care în realitate este pur și simplu detronat de către cetățenia națională. Observăm că eh, Există state membre în care teritoriul poate fi eh, divizat, observăm că există cetățeni care părăsesc anumite țări, observăm guverne care propun, nu propun referendumuri și asta merge împotriva valorilor europene. Și asta se face în numele cetățeniei la nivel național, nu în numele cetățeniei europene. Și ca și cetățean european, deși nu sunt membru, uh, nu sunt resortisant al țării în care trăiesc, cred că am și am anumite drepturi. Acum 10-11 ani în urmă am făcut o campanie în organizația în care lucrez pentru Constituția Europeană, o campanie numită uh, Să voteze dreptul tău. Dar nu, uh, uh, o mare majoritate a cetățenilor a votat da pentru Constituție. O mare majoritate a statelor membre a votat da pentru Constituție. Două state membre nu au votat așa și resortisanții lor sunt cei care au afectat toți cetățenii europeni. Și cred că ceva aici nu e corect. Dacă vrem un răspuns pozitiv pentru toți cetățenii care au impresia că Uniunea Europeană, proiectul european nu îi mai apără, nu îi mai protejează, nu mai respectă valorile sale, atunci întrebarea mai este următoarea. O întrebare care poate fi pusă în categoria mari chestiuni de democrație, cum spunea domnul Nemitz. Care este alegerea? a Parlamentului European, deci alegerile la nivel local, la nivel uh, european, stabilesc că cetățenii europeni ar trebui să poată vota la orice uh, subiect care are o dimensiune europeană. Dar văd că e o doamnă în fața dumneavoastră care dorește să intervină și am mai văzut încă o persoană aici. După care se încheie lista pentru că e nevoie și de răspunsuri din partea paneliștilor. Foarte pe scurt, în întrebările dumneavoastră, în așa fel încât să avem răspunsuri cât mai uh, ample. Da, mulțumesc foarte mult. Mă numesc Hema Martinez și noi am participat la consultarea politică pe care a lansat-o Comisia în luna decembrie, pentru că una din lucrurile pe care vreau să le subliniem este tema participării democratice. Și am discutat despre teme foarte interesante, cetățenia, mobilitatea, participarea democratică. Și există puține posibilități pentru europeni de a participa în mod democratic prin vot la Parlamentul European. E deja destul de dificil să convingi cetățeanul să voteze. Dacă mai mult decât atât mai sunt și dificultăți interne pentru a face acest lucru, devine așa, ceva absolut imposibil. Și vreau să vă dau exemplu țării mele, în Spania. Există o reformă electorală care a fost operată în 2011 și noi, uh, cetățenii spanioli, două milioane care ne aflăm în afara Spaniei, Eh, pentru noi votul este deosebit de complicat. În ultimele alegeri pentru Parlamentul European, mai puțin de 2% din cetățenii spanioli care se află în străinătate au avut posibilitatea să voteze la alegerile Parlamentului European, ceea ce demonstrează că există o problemă, o problemă suplimentară, care vine și alimentează dezamăgirea față de Europa. Și spaniolii doresc să participe la viața democratică. Această legislație, această lege electorală ne împiedică, pentru că noi nu ne aflăm în Spania. Și alegerile din decembrie de anul trecut, pentru congresul la care noi am votat, pentru guvernul nostru, am putut să votăm doar 100.000 de mii de cetățeni spanioli care se află în străinătate, ceea ce înseamnă de fapt doar 5%. Și vreau să fiți conștienți de acest lucru și vreau să solicit instituțiile europene să vegheze în așa fel încât statele membre să facă în așa fel încât ca toată lumea să poată să voteze uh, pe picior de egalitate. Mulțumesc, domnul Heindkes. Okay. Yes, My name is Gerald Christian Heinkes. I'm coming from... Mulțumesc, eu sunt hein, Christian Heinkes, vin din Germania și am lucrat cu dr. François Menera, care este copreședinte al, uh, și cofondator al Comitetului European pentru introducerea unui statut legal pentru Asociația Europeană fără scop lucrativ. Și aș vrea să-mi adresez întrebarea către domnul Nemeț mai ales. Ne-am putea imagina, domnule Nemeț, că un statut pentru o asociație europeană ar putea să accelereze sentimentul de a avea o cetățenie europeană. Pentru că faptul că în momentul de față nu avem legislație europeană în domeniu, cetățenii europeni au doar dreptul să se organizeze în funcție de legislația lor națională. Nu există niciun fel de posibilitate pentru a se organiza la nivel, ca cetățeni europeni, uh, la nivel european. Și azi dimineața am avut, și am avut și o discuție cu, uh, cu șeful de cabinet al domnului uh, Jean-Claude Juncker, care ne-a spus că această comisie europeană nu va lua nicio fel de inițiativă în domeniu. Și plecând de la cele 10 priorități pe care comis- președintele Comisiei Juncker le-a prezentat în 15 septembrie în Parlamentul European, mai ales la punctul 10, uh, acolo unde se vorbește despre democrație, starea democrației în Uniunea Europeană, E bine, mă întreb, oare iar chiar e adevărat că nu va face nimic comisia pe acest subiect? Mulțumesc. Era a lady here? Da, o doamnă aici, vă rog. Oh, it a man, I'm sorry. Customer, hello. Gilles Baudelaire is my name. Um, Mulțumesc. Am o întrebare în ceea ce urește dreptul de inițiativă și cetățenească și dacă am putea avea și un alt instrument. Părerea, întrebarea mea este următoarea. Ce părere aveți despre teama oamenilor de a se lansa în procesul legislativ? Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă permitem oamenilor să facă sugestii pe, pentru anumite acte legislative, asta nu înseamnă că și obțin ceea ce doresc. Asta înseamnă că organismul uh, legislativ respectiv va ține seama de sugestiile lor și va face, eu știu, modificările necesare. Însă, deocamdată există acces presupus instrument. Însă, de fapt, acesta dispare chiar înainte de a putea fi utilizat și am putea să ajungem la o situație în care, de fapt, da, puteți să sugerați ce vreți, dar oricum o să fie nu. Și iată ultimul vorbitor, după care experții noștri vor răspunde. Sì, grazie. Buonasera. Alessandro Genchi di... Bună seara sunt Alessandro Genchi de la cabinetul Genchi. Foarte pe scurt, problema abținerii tinerilor de la vot este una relevantă. Sunt de acord cu doamna Spinelli că soluțiile nu pot să fie doar tehnice, trebuie să fie sociale. Trebuie să scăpăm de filtre prin folosirea mediilor sociale, a internetului. Deci aceasta poate fi o soluție care merită discutată, dar oricum una dintre soluții ar fi Uh, votul electronic cu semnătură digitală, deci cu identificare digitală, dublu criptată. Cred că o astfel de soluție trebuie discutată în mod serios pentru a scăpa de barierele care nu sunt economice, ci sociale. Deci trebuie să eliminăm filtrele care există încă între electoratul tânăr și rezultatul final și anume alegerile. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum invitațiilor. Yes, thank you very much. Uh, maybe uh, just a, uh, a few words. Mulțumesc, uh, spune domnul Nemitz. Ați spus în discuție democrația directă Uh, și democrația participativă. Eu nu cred că democrația directă e mai bună sau că cea reprezentativă nu exclude democrația participativă. Eu nu înțeleg democrația participativă ca fiind a merge la vot, ci înseamnă că oamenii sunt implicați și pot avea un impact dincolo de vot. cu toții trebuie să transmitem un mesaj în legătură cu povește de succes ale celor care s-au implicat în timpul mandatului pentru a schimba lucrurile aici la Bruxelles, în loc să tot facă referire la legi și articole. Astăzi observăm că oamenii trebuie încurajați, trebuie să înțeleagă că lumea poate să fie schimbată altfel decât aruncând un concret molotov pe geamul solicitanților de azil. Deci, cred că trebuie să reimplicăm oamenii uh, pentru că ei să încerce în mod normal să schimbe lucrurile, în mod democratic. Mm, uh. apoi, dorim o uh, implicare transfrontalieră în politică, acum ne concentrăm pe partidele politice. În statele membre, statele membre se prevede, în, în anumite state membre se spune că doar cetățenii acelui stat pot crea un partid politic sau pot fi membri ai unor partid politic. De aceea, partidele politice europene sunt importante. Mă interesează oricum orice idei în legătură cu partidele politice europene. Pentru că orice putem face pentru a încuraja implicarea oamenilor în democrația europeană Uh, merită făcut. Apoi, în legătură cu posibilitatea de a vota la alegerile uh, din uh, țara de origine, dacă oamenii au plecat din țara lor, există două, două filozofii. Există cea a Um, dreptului de cetățenie și anume că oamenii pot să voteze la alegerile europene și cele locale de acolo de unde locuiesc și iar alții consideră că și cei care au părăsit țara trebuie să voteze în țara lor. În tratat se spune că oamenii votează acolo unde locuiesc. Deci, tratatul ca temei juridic forțează statele membre să accepte că și cei nu, nu cred că forțează statele membre să, accept, să, să accepte ca cei care au părăsit țara trebuie să poată să voteze în țara lor de origine. Mulțumesc, Iulainen. young... Ar trebui să invităm tinera generație să participe la democrația europeană, la alegerile europene. De aceea Danuta a recomandat uh, ca vârsta minimă pentru a vota trebuie să scadă la 16 ani. Austria a făcut-o și alte state ar trebui să o facă și trebuie să introducă votul electronic. Apoi, cred că trebuie să se amelioreze dimensiunea europeană, această verigă lipsă a partidelor politice. Deci, orice poate să consolideze partidele politice europene în cadrul dezbaterilor europene și în campania electorală ar fi util și s-a propus introducerea de liste europene, dar trebuie să ne asigurăm că vor exista șpiți în candidat în și data viitoare și uh, comentariul legătură cu ceea ce a spus un cetățean. Trebuie să fim atenți că cetățenia națională să nu fie folosită ca argument împotriva cetățeniei europene Există, se propun din ce în ce mai des referendumuri naționale pe chestiuni europene. Suntem o comunitate de 28, o comunitate de 28 de state membre. Deci chiar dacă un stat membru a decis, mai există 27 de state membre. Asta e problema. Și în Parlament se spune, da, dar așa e democrația. Da, bine, dar este, chiar dacă e democrație, este o modalitate periculoasă de a acționa așa. Putem să punem în dezbatere un de referendum european în întreaga Europa, dacă dorim o influență directă asupra aspectelor europene. Mulțumesc. Domnul George Chaplin. Mulțumesc. În legătură cu cetă inițiativa cetățenilor, punctul meu de vedere este evident, nu trebuie să mai intru în detalii. În legătură cu le spuse domnul Nemeț, Există destul de multe argumente că redistribuirea uh, prerogativelor dincolo de uh, factorii de decizie în rândul cetățenilor contribuie la uh, declinul prezenței la vot. Deci, cu toții considerăm că societatea civilă are o influență bună, dar să nu ne mire faptul că prezența la vot va scădea. Pe 50-60 de ani tendința e clară. Apoi, legătură cu valorile europene, pentru a răspunde la o întrebare, din câte am înțeles eu întrebarea, există un set de valori europene bătute în cuie. Eu cred că valorile pot fi puse sub semnul întrebării, inclusiv de către eurosceptici. De- și democrația implică să ascultăm toate punctele de vedere, toate valorile, toți cetățenii, inclusiv pe sceptici, chiar dacă sunt împotrivă. Și, în fine, legătură cu tânăra generație, da, dar să nu uităm, cei care au acum 20 sau 30 de ani vor trăi până la 120 sau 130 de ani având în vedere uh, evoluția tehnologiei. Deci vor exista din ce în ce mai puțini tineri și democrația va fi făcută și de cei de peste 65 de ani, inclusiv de mine. Andrew. Problema este că tratatele deocamdată sunt pline, pline de interziceri. Ce nu poți să faci ca formă a democrației reprezentative. Și eu sper că Parlamentul, în momentul în care își pregătește propunerea pentru următoarea schimbare a tratatului, va include schimbarea articolului 22 uh, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să se poată vota să nu mai există atât de multe condiții în legătură cu inițiativa cetățenilor, să nu se mai spună că se pot propune doar inițiative legislative este, cred, absurd. Întotdeauna am considerat că inițiativa cetățenilor trebuie să fie o formă de intervenție pentru a obliga instituțiile europene să se implice în campanii generale de reformă politică. În legătură cu procedura de verificare, de control din partea Parlamentelor Naționale, sunt de acord cu doamna Auken că anumite experiențe, mai ales din Scandinavia, au uh, fost de succes. Dar a dat prea multă greutate acestor cartonașe din cauza unor, uh, unor uh, probleme naționale, din cauza unor uh, preocupări naționale, așa cum s-a întâmplat în Regatul Unit pe 19 februarie, când Consiliul a fost de acord în mod absurd să folosească un cartonaș roșu, după părerea mea, înseamnă că ne îndreptăm în direcția greșită. Eu Aș mm, fi de părere să scăpăm complet de mecanismul de alertă și să încurajăm parlamentele naționale să se exprime în legătură cu toate aspectele uh, afacerilor europene în toate stadiile procesului legislativ. Thank you, Ida Mulțumesc, Ida Serensen. Mulțumesc. Voi reacționa la cele spuse în legătură cu prezența la vot a tinerilor. Sunt de acord că democrația participativă depășește strict actul de vot. Și, într-adevăr, soluțiile strict tehnice nu sunt suficiente pentru a um, spori prezența la vot. Mediile sociale, de asemenea, fac parte din soluție, dar de multe ori când discut despre aceste lucruri cu politicienii, se lumea, ei spun, haideți să implicăm pe tineri, haideți să ne adresăm lor pe Facebook, să vedem câte like-uri primim, să comunicăm cu tinerii. Dar, pe de altă parte, noua generație este uitată când vine vorba de politici, când se iau decizii care au un impact asupra vieții tinerii generații. Nu doresc două structuri separate de participare, una pentru tineri și una pentru luarea deciziilor, de fapt. Și de aceea trebuie să ne gândim cum putem implica tinerile în structurile deja existente, inclusiv de vot. Și există soluții tehnice și pentru a ameliora prezența la vot a tinerilor. În Danemarca am uh, creat centre de votare în uh, școli, în, în biblioteci, la McDonald's. Într-adevăr, au venit mult mai mulți tineri la vot. Putem să facem centre de votare unde sunt tinerii. Am trimis uh, SMS-uri tinerilor pentru a le aminti că peste două zile vor fi alegeri. Am trimis uh, uh, un, încă un SMS altui grup care a spus că um, când s-a vorbit despre prezența la vot pentru altă zi. Deci tinerii nu doresc doar să voteze, doresc informații în legă, pentru a, a-și uh, face o părere, pentru a înțelege de ce votează și cum vor vota. Deci, există modalități tehnice de a face votul mai accesibil tinerilor, pentru că tinerii caută informații și doresc să se implice în dezbaterea politică. Mulțumesc! Carmen Brasic. Domnul din spate a, fost, a pus o întrebare concretă în legătură cu inițiativa cetățenilor. S-a referit la dreptul la inițiativă și uh, faptul că cetățenii evită să lase date personale. Uh, uh, inițiativa cetățenilor este un instrument neobligatoriu. Poate doar să invite Comisia să facă o propunere legislativă, dar Comisia hotărăște conform ordinii constituționale europene actuale păstrează dreptul de inițiativă și deocamdată nu putem depăși ceea ce Parlamentul și Consiliul au uh, stabilit ca instrumente de propuneri legislative. În același timp, confirm că cetățenii într-adevăr uh, ezită să își uh, dea datele personale și aceasta este o problemă a punerii în aplicare inițiativei cetățenilor există o lipsă de proporționalitate între complexitatea datelor și mm, cantitatea de date personale necesare de la cetățeni ca să semneze o inițiativă a cetățenilor, având în vedere că este un eh, instrument neobligatoriu. Este un dezechilibru evident. Mm, nu mai avem timp. În încheiere doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat, care au stat alături de noi. Doresc să vă încurajez să rămâneți și la, următorul, la următoarea discuție care va fi cu siguranță la fel de interesantă. Mulțumesc tuturor!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 Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc celor care pleacă. Încă o dată, mulțumesc celor care rămân. Mulțumim tuturor. E perfect. E chiar perfect. Vă mulțumesc. Dar vă rog frumos, așezați-vă, faceți-o. Și începem. Începem așadar, a sosit uh, momentul să începem panelul număr, cu numărul 4, ultimul. Discutăm despre dreptul cetățenilor de a se adresa Uniunii Europene. Principalele subiecte se referă la sensibilizarea publicului față de cum se poate angaja în politicile europene și dreptul de a face o petiție, din teorie până în practică. Urez mai întâi bun venit colegii mele Jude Curtin Darling, eurodeputat. Vă dau cuvântul pentru prezentare. Șapte minute, șapte minute aveți dacă vă puteți încadra. Mă voi strădui, domnule președinte. M-am gândit să încep prin a vă spune puțin despre formarea mea, pentru că mi se pare că panelul acestei audieri este foarte interesant din perspectiva mea. M-am alăturat Parlamentul European în mai 2014. Înainte să fiu aleasă, am fost lider de sindicat în cadrul mișcării europene sindicale și am petrecut mulți ani negociind, militând și luptând pentru milioane de lucrători și cetățeni europeni pentru respectarea drepturilor acestora. Am fost în afara instituțiilor europene și acum sunt în instituțiile europene, la Comisia PETI, într-o, în măsură să îi ascult pe cetățenii care luptă din unghiul lor pentru anumite probleme la Comisia pentru Petiții. A fost o experiență care m-a îmbogățit din mai 2014 încolo un lucru pe care îl consider un privilegiu, o onoare. Cred că viitorul Uniunii Europene depinde foarte tare de o participare democratică sporită la nivel industrial, la locul de muncă, și aici pornesc drepturile lucrătorilor, la nivel parlamentar, cu democrația parlamentară, cu rol sporit pentru Parlamentul European în ceea ce vește politica și democrație directă prin dreptul persoanelor de a-și manifesta îngrijorările, că e prin inițiativa cetățenească, că e prin petiții în Parlamentul European, astfel formând ordinea de zi. Activitatea Comisiei PET este aproape de sufletul meu și este foarte importantă pentru că este singura parte din Parlamentul European cu ordine de zi stabilită de cetățeni. Pentru că noi depindem de petițiile care sunt depuse aici, depindem de subiectele care apar și suntem un element de legătură între cetățeni și instituțiile europene. Noi suntem mijlocul cel mai bun prin care oamenii își pot uh, exprima îngrijorările. Și cred că această idee face ca, iată, comisia să fie foarte importantă. Și aici voi fi puțin critică față de Parlament. Până acum văd că restul Parlamentului nu a înțeles pe deplin puterea și importanța Comisiei PETI. O parte a provocării pentru viitor este aceea de a îmbunătăți legătura între PETI și restul aparatului parlamentar. În 2009, Comisia PETI a primit cam 2000 de petiții. În 2014 am primit cam 3000, deci numărul lor crește constant. Toate petițiile trebuie să treacă printr-un test de admisibilitate. În mod obișnuit, petițiile sunt declarate inadmisibile doar dacă Uh, intră în afara sferei de activități a UE. În 2014, cam 1070 petiții au fost considerate inadmisibile. Și acum că sunt la PETI, cred că trebuie să găsim o cale de a face ca petițiile să fie admisibile, în așa fel încât îngrijorările petiționale să fie ascultate, chiar dacă trebuie să dăm dovadă de multă imaginație, în așa fel încât să ajungem la această admisibilitate volumul de muncă de la PETI înseamnă că există o presiune importantă pe lângă noi ca eurodeputați de la PETI, dar uh, pe Parlament în general, pe Consiliu și pe Comisie pentru a îmbunătăți felul în care dăm curs îngrijorărilor cu care ni se adresează cetățenii, să oferim un răspuns decent, rapid, eficient. Există o varietate de probleme care sunt ridicate, ceea ce înseamnă că membrii devin experți uh, pe totul și pe orice. Deci, practic, știi câte ceva din toate. Dar ce se întâmplă cu resursele? Pentru că sunt mari constrângeri. Pentru a aborda o sumedenie de domenii e nevoie de resurse propice ca să facem față din punct de vedere tehnic, să avem suficient timp la dispoziție. Până acum cred că ne descurcăm. Întotdeauna este loc de mai bine, dar eu privesc jumătatea plină a paharului pentru că așa e felul meu. Am fost frustrată la un moment dat de atitudinea unor state membre față de îngrijorări manifestate de cetățenii noștri. Un exemplu a fost cu dreptul de vot. Am ascultat dezbaterea precedentă când s-a discutat despre drepturile de vot pentru expații UK uh, care trăiesc în afara Uniunii Europene, guvernul nostru a trecut în manifestul pentru alegerile generale că dreptul la vot va fi extins pentru toți expații. S-au făcut declarații, dar realitatea a fost că n-a existat un follow-up. Deci uh, ne așteaptă un referendumul european și mulți cetățeni care trăiesc în străinătate nu vor putea să influențeze o decizie fundamentală care va afecta pe expați uh, cu atât mai mult cu cât îi afectează pe cetățenii uh, din Regatul Unit. Apar aceste îngrijorări și noi nu avem din partea statelor participarea și angajamentul necesar pentru a le da curs. Un domeniu unde cooperarea a fost foarte bună se referă la relația cu Ombudsmanul European și știu că avem un vorbitor despre ce se întâmplă la uh, biroul ombudsmanului, dar uh, sunt griji cu privire la TTIP, sunt griji cu privire la refugiați, migranți, Frontex și am arătat cum coordonarea între diferite instituții europene poate îmbunătăți volumul uh, la care auzim vocea cetățenilor europeni. Și apoi vocea acestora să devină din ce în ce mai clar auzită în Uniunea Europeană. Pare un paradox faptul că, într-un moment în care presa despre UE este negativă în aproape toate statele membre, numărul oamenilor care vor să se implice crește. Și eu cred că astfel crește și răspunderea noastră de a arăta că uh, trebuie să existe calitate aici. La fel se întâmplă și, pentru, și în țara mea, Regatul Unit, unde va avea loc un referendum care va decide dacă suntem în Uniune sau în afara Uniunii. Și totuși, în 2014 au fost mai multe petiții primite din Regatul Unit decât din Polonia sau din Franța, țări de dimensiune echivalentă. Motivele pentru asta sunt complexe. Un element important, și voi fi foarte rapidă, este faptul că Petițiile sunt privite ca fiind un element cheie al participării democratice. Câteva subiecte mai vreau să menționez despre de ce oamenii fac petiții și de ce cetățenii vor să se facă auziți. Lucrurile pe care mi le transmit petiționarii sunt ei fac o petiție pentru a se exprima ei singuri în fața instituțiilor europene și să primească un răspuns direct de la Comisia Europeană, direct de la Consiliu și de la eurodeputați. Este adesea un instrument de ultimă instanță. Până ce ajungi la nivel european, la Comisia PETI, probabil ai trecut prin toate celelalte căi de atac, ești probabil disperat, frustrat, furios. Și e important să te asculte eurodeputații, să existe respect pentru îngrijorările cetățenilor. Este o oportunitate de a uh, Uh, aduce lumină asupra unei uh, probleme. Au venit din Regatul Unit lucrătorii din domeniul uh, plumbului, care au fost afectați ca urmare a restructurărilor și a grevei. Și din ce în ce mai multe petiții sunt despre drepturile fundamentale. În Parlamentul European discutăm despre relația dintre drepturile fundamentale, Carta Drepturilor Fundamentale și petițiile pe care le primim, dar trebuie să găsim o cale pentru ca această carte, în combinație cu dreptul de a face o petiție, să întrunească așteptările oamenilor. Există un mare risc aici. Am ridicat așteptările publicului, dându-le impresia că putem să tratăm anumite probleme și apoi ne confruntăm cu anumite limitări din Carta Drepturilor Fundamentale. În concluzie și în rezumat, dreptul de a petiționa este o parte fundamentală a democrației europene. Trebuie să susținem procesul, să uh, dăm ascultare petiționarilor, să avem resursele adecvate pentru ca comisia noastră să poată să ducă la bun sfârșit sarcinile, respectând un calendar, ca termenul de așteptare să nu fie foarte îndelungat, să nu ne aglomerăm să vedem ce se întâmplă cu respectarea drepturilor fundamentale, să existe o conectare mult mai bună cu comisiile naționale și subnaționale de petiție, cum ar fi, de exemplu, la nivel subnațional uh, din Parlamentul Scoțian. Este important să îmbunătățim legătura și cu Ombudsmanul European, iar eurodeputații din Parlament să recunoască activitatea PETI și să ne permită să transmitem mai departe vocea cetățenilor care ni se adresează nouă. Mulțumesc foarte mult! Doamnă Curtin Darling, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția interesantă, mai lungă decât uh, fusese permis, de fapt. Vă mulțumesc! Urez bun venit acum doamnei Beate Gminder, reprezentanta biroului Ombudsmanului European. Doamna Gmender, aveți cuvântul 5 minute, dacă e posibil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru complimentele pe care le-am auzit la adresa noastră. De partea noastră spunem că și noi prețuim foarte tare activitatea PETI. Domeniul nostru de competență este puțin diferit. Noi uh, analizăm uh, uh, îmbunătățirea standardelor la nivelul instituțiilor și încercăm să tratăm plângerile cetățenilor în momentul în care apar nereguli administrative în UE. Așa că primim plângeri din partea ONG-urilor, întreprinderilor, asociațiilor, din partea oricui. Pentru că statutul ne permite să facem asta, primim cam 4.000 de plângeri pe an. Multe plângeri însă nu țin de mandatul nostru și îi dezamăgim pe oamenii care se angajează și care uh, se frustrează din cauza anumitor probleme pentru că noi nu avem mandat să dăm curs plângerii. Adesea se discută despre o implementare politică a legislației în statelor membre sau uh, despre politici interne, probleme de ordin intern, care sunt foarte greu de abordat. Dar e vorba de 400 de plângeri nucleu care sunt admisibile și unde facem o anchetă pentru că avem temei. Iată Aici, de multe ori, e vorba de lipsă de transparență, acces la documente și uh, problema cu implicarea și participarea și accesul la informație, la procesul verbal al unor reuniuni și așa mai departe. Și aici avem importantul interes de a îmbunătăți transparența instituțiilor UE. Ombudsmanul vrea ca în toate negocierile politice să existe transparență, pentru a îmbunătăți reprezentarea interesului cetățenilor, pentru că odată ce știi ce se întâmplă, poți participa și îți poți face vocea auzită. Cea mai importantă anchetă se referă la cum există sau nu transparență între factorii decizionali și uh, factorii legislatori. Trialogul între Consiliu și Parlament, uh, adesea făcut într-o manieră eficientă, dar fără transparență. Să știm cine merge în trialog, de ce, pentru ce decizie. Aceste informații pot fi îmbunătățite și pot fi partajate cu publicul interesat. Pentru noi este așadar foarte important să avem o vedere nevoilor cetă- nevoile cetățenilor, să fiind deschiși, ne uităm la plângele pe care le primim și este adesea important să fim acolo și să dăm ascultare necazurilor acestor oameni. Adesea, ombudsmanul ajunge la concluzia că instituția a acționat corect, că nu a fost mal administrație, dar adesea petenții noștri spun că a fost util să primească feedback și că a fost bine că ne-am implicat și că a fost iarăși util să să fi angajat și instituțiile. Suntem pozitiv, uh, însă și în ceea ce privește rezolvarea plângerilor care ajung la noi, dar încercăm să îmbunătățim în continuare administrația. Recent am avut și o anchetă strate strategică față de inițiativa cetățenească, instrument dezbătut deja astăzi. Ar trebui să oferim o justificare mai bună față de de ce nu putem da curs unei inițiative cetățenești. Trebuie să oferim consiliere acelor oameni care depun uriașul efort de a aduna toate semnăturile. Și avem 12 propuneri de îmbunătățire. Și față de ceea ce ar trebui să facă Comisia. O altă anchetă strategică s-a referit la transparența negocierilor TTIP. Știți prea bine cum arată acest subiect și rezultatul a fost ceva mai multă deschidere din partea echipei de negociere. Pentru noi, un element cheie este acela că trebuie să fii transparent, deschis, să te angajezi cu cetățenii, Sigur că noi cu mare drag am tratat mai multe plângeri dacă asta ar ajuta să îmbunătățim administrația și să îmbunătățim dialogul politic. Vă mulțumesc! Very much, Ms. Geminda, for your... On time. Thank you. <laughs> Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și, faptul, și pentru faptul că v-ați respectat timpul alocat. Următoarea contribuție e din partea colegului nostru, din partea colegului Karl Heinz Lambert, prim vicepreședinte al Comitetului Regiunilor. Te rog, Lambert, ai cuvântul. Mulțumesc. Quand on veut dialog. Mulțumesc foarte mult. Când vrem să avem un dialog, e nevoie de cineva care să se poată exprima, mai e nevoie și de cineva care să poată asculta și, în mod preferabil, ideal este să vorbească pe aceeași limbă. În ciuda marilor eforturi de participare uh, timp de decenii în Europa, trebuie să constatăm astăzi că ne aflăm într-o situație deosebit de dificilă nu ne mai înțelegem unii cu alții în Europa. Vorbim mult, dar vorbim unul pe lângă altul. Și dacă e un lucru care pe mine mă dezamăgește deocamdată, după ce aproape am petrecut aproape jumătate de secol în politică, în regiunea mea, în Comitetul Regiunilor, este faptul că, de fapt, proiectul european se dovedește a fi extrem de vulnerabil și asta, de asemenea, pentru că nu împărtășim poate ajuns aceleași valori. Și de aceea cred eu că dialogul cetățenesc este ceva deosebit de important și sunt foarte sensibil la acesta, pentru că în regiunea mea foarte mică, transfrontalieră, e vorba de comunitatea germanofonă din Belgia, uh, lângă Germania, lângă țările de jos, în vecinătatea Luxemburgului. Valoarea adăugată a Europei este una evidentă zi de zi. Și, din punctul meu de vedere, a fost un șoc foarte mare acum câteva luni, când, după decenii, a trebuit să fiu din nou controlat la frontieră. Deși ultimele mele amintiri în ceea ce vrește controlul erau așa, pe vremea când încă mai eram tiner și trăiam în Franța. Eu cred că există acum o adevărată nevoie de a reda din nou cuvântul cetățeanului european. Dar, în același timp, e nevoie și de un mesaj, ceea ce cei, cei care vorbesc cel mai mult astăzi în Europa sunt cei care contestă Europa. Însă uitați-vă și la rezultatul alegerilor în trei landuri din Germania din duminica trecută, ca să ne dăm seama cât de cum este considerată Europa în ce hal aceasta este considerată de mulți oameni ca un dușman. E ceva care îngrijorează oamenii, îi înfricoșează. Uh, noi trebuie să schimbăm mesajul Trebuie să uh, modificăm uh, lucrurile și să trecem de la uh, povești pe care le povestim la ceva cu caracter istoric. Fără niciun fel de îndoială, autoritățile locale și regionale de multă vreme reprezintă un spațiu, un prim spațiu în care apare demersul participativ. Participarea mai ușor de organizat acolo unde ești mai aproape de cetățeni. Și dacă e să transpunem acest lucru la dimensiunea europeană, e clar că această criză pe care o traversăm astăzi, e bine, mesajul european va, nu va ajunge până la cetățeni. Și uh, astfel cetățenii nu vor avea posibilitatea să vorbească pozitiv despre Uniunea Europeană. Asta se poate face doar dacă uh, acest mesaj ajunge la colectivitățile locale prin intermediul uh, politicienilor la nivel local, pentru că un politician local e mai, mai simplu de uh, uh, discutat cu el la un colț de, de stradă sau pe culoarul unei, uh, unei clădiri administrative. E clar că Uniunea Europeană poate susține în toate felurile, în multe feluri, acest dialog. Există eforturi de comunicare, eforturi de dialog. Ați vorbit despre această inițiativă cetățenească astăzi, în această audiere. Putem să uh, ne referim de asemenea și la, cele, la contactele foarte numeroase prin diferitele programe. Europa pentru cetățeni, care a devenit programul Dreptul, Egalitatea, Cetățenie. Putem vorbi despre zecile și zecile de mii de proiecte care se fac în fiecare zi cu sprijin financiar european. Cu toate acestea, toate aceste lucruri nu sunt suficiente. E nevoie de noutate, de noutăți pentru a putea încuraja cetățeanul să fie activ și participativ. Comitetul regiunilor a adoptat de altfel un aviz reconectarea Europei cu cetățenii europeni, să comunicăm mai bine și mai mult la nivel local și cred eu că dacă reușim să discutăm direct cu oameni în contextul lor specific, în viața lor de zi cu zi, să discutăm cu ei despre Europa într-un fel în așa, încât ei să înțeleagă despre ce este vorba în proiectul european, cred că asta ar putea fi o cale demnă de urmat. Comitetul Regiunilor a organizat uh, un anumit număr de dezbateri la Namur, în Belgia, la Sabrica, în Croația, la Milano, în Italia, uh, Santander, în Spania sau în Lituania, de asemenea am avut un eveniment. Și ziarele locale ne-au demonstrat că există într-adevăr un interes față de astfel de dezbateri. Dacă reușim să vorbim pe limbajul cetățeanului și dacă lăsăm deoparte limbajul tehnocratic european, pentru că oamenii, de fapt, nu, cei care vin și care participă după aceea sunt foarte dezamăgiți. E bine, asta trebuie să facem. Trebuie să redăm încredere cetățeanului în așa fel încât acesta să perceapă valoarea adăugată a Europei. Și asta e cu atât mai important cu cât marile provocări actuale, criza refugiaților, șomajul în rândul tinerilor, Brexit, alte tentative de descompunere a proiectului european. E bine, toate aceste lucruri nu pot fi depășite decât printr-o adevărată cultură a participării. Și de aceea, participarea trebuie să fie considerată ca un instrument care ne va permite să îmbunătățim legitimitatea, transparența procesului de luare de decizii. Și în acest sens, sunt în continuare multe lucruri ce pot fi realizate. Însă, nu trebuie să disperăm, pentru că în ciuda lucrurilor mai puțin pozitive sau critice pe care le-am exprimat, sunt în continuare convins, pentru că deja la vârsta mai e greu să îți mai schimb părerea, sunt în continuare convins că nu avem niciun fel de altă alternativă Uh, comparativ cu proiectul european. Nici o provocare fundamentală în momentul de față nu poate fi rezolvat doar de către o țară de una singură, izolat. Chiar dacă ar fi vorba chiar și de țara cea mai mare sau cea mai puternică, asta nu are nicio importanță. De aceea, noi trebuie să continuăm să mergem în întâmpinarea oamenilor și să facem eforturi uh, în domeniu, tocmai pentru a favoriza o adevărată cultură a participării cetățenești. Și în acest sens trebuie să fim extrem de concreți, prin inițiative concrete, prin exemple, așa cum am făcut, spre exemplu, Princip uh, Principatul Asturiilor sau regiunea Valonia în Belgia. Am imaginat noi forme de participare, noi proiecte. Deci să menținem încrederea știind cu toții în același timp că această luptă e o luptă care încă n-a fost câștigată și în continuare e loc și de mai bine, trebuie făcute mai multe eforturi pentru ca Europa să se poată bucura de locul uh, pe care, trebuie, pe care îl merită în soluționarea provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Lambert. Și acum avem plăcerea de a avea în rândul nostru pe domnul uh, Jean-Paul Găzes cred că este membru al Comitetului Executiv al Fundației Robert Schuman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să revin asupra regulilor uh, referitoare la inițiativa cetățenească europeană. Acestea au fost amintite adinauri. Uh, punerea în aplicare a acesteia este ceva important dar și dificultățile au fost subliniate. Acum, în momentul în care democrația europeană caută căi pentru a se exprima cât mai bine și pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, inițiativa europeană reprezintă un instrument de democratizare a circuitului de luare de decizii la nivel european. Dar ca să avem efecte pozitive, în mod concret și vizibile, e nevoie să instaurăm o muncă pedagogică față de cetățeni. Și în acest sens, mai sunt în continuare eforturi ce trebuie să fie furnizate, mai ales în această perioadă, așa cum s-a spus adenaur, în momentul în care ideea proiectului european se confruntă cu dificultăți. Și mai mult decât oricând, avem nevoie de o mobilizare și aceasta nu va fi posibilă în circunstanțele actuale decât dacă vom difuza informații în mod uh, repetat, dacă vom comunica studii și propuneri precise Uh, cu argumente, în așa fel încât să ușurăm munca factorilor de decizie pentru a avea o muncă obiectivă, de nivel înalt, în ceea ce privește principalele provocări cu care ne confruntăm și cu care ne vom confrunta cu toții pe viitor. Trebuie să susținem inițiativele uh, celor care doresc să promoveze ideea europeană și doresc să sensibilizeze, să conștientizeze cetățeanul european față de modul în care funcționează instituțiile europene. Noi suntem stabiliți la Bruxelles, în Franța, avem corespondenți peste tot în Europa și fundația noastră, Robert Schuman, este considerată a fi drept o voce importantă în dezbaterile actuale în rândul opiniei publice. Și ea, această fundație, și-a înțeles misiunea, transparență, constanță, angajament și avem în continuare dificultăți din ce în ce mai mari pentru a finanța activitățile noastre – care de altfel sunt gestionate în mod foarte riguros și strict. Mai multe studii în ceea ce privește politica de imigrație și în ceea ce privește imigranții și refugiații sau, spre exemplu, chestiunea securității. Acestea sunt priorități actuale ale Comisiei. Și acesta este și motivul pentru care fundația noastră, ca și alte fundații, cum ar fi uh, uh, Europa noastră, uh, Fundația Jacques Delors, ei bine, acestea merită să beneficieze de sprijin financiar din partea Comisiei și a Parlamentului. În Franța, la nivel regional, acțiunea aceasta pedagogică se realizează de asemenea și prin casele Europei, care sunt uh, constituite într-o federație și prin rețeaua Europa în direct, prin rețele cu acțiune foarte țintită. Însă ne lipsesc mijloacele, fondurile și e, având în vedere că s-au redus și subvențiile publice, după cum bine știți, în ultima vreme. Mai mult decât atât, trebuie să informăm cetățenii și uh, aceasta este, de fapt, o răspundere la nivel de partide politice. S-a vorbit despre acest lucru, așa că n-am să revin. Atât în eșichierul de stânga cât și de dreapta, Europa este luată în considerare de partidele politice doar atunci când, de fapt, este considerat a fi un țap ispășitor al tuturor dificultăților și deciziile europene, așa cum sunt transpuse în mass media din Franța, dar nu numai și în alte țări europene, sunt foarte limitate. Mă refer mai degrabă la televiziune. E bine, aceste neajunsuri au fost subliniate într-un raport recent al deputaților Chiare și Lechilie uh, din uh, Parlamentul din Franța și constatăm că există astăzi o nevoie fundamentală de a înțelege lucrurile. Ori mass media sunt tocmai actori cheie pentru a putea decripta această realitate. Și în acest sens, în continuare, e nevoie de eforturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Gozes. Și acum este o plăcere pentru mine să dau cuvântul doamnei Aserca Cavracova, director pentru Serviciul de Acțiune pentru Cetățeni, pentru a contribui la acest schimb de opinii. Vă rog, doamnă Cavracova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Toată ziua m-am gândit dacă a fi ultimul vorbitor înainte de încheierea lucrărilor e o binecuvântare sau un blestem. M-am hotărât um, să o iau ca un lucru bun. Um, voi profita pentru a aborda trei subiecte care au fost discutate toată ziua, din această dimineață, pentru că am fost prezentă în toată ziua. Misiunea ICAS este să dea cetățenilor posibilitatea de a se exercita drepturile și să se bucure pe deplin de cetățenia europeană. Am făcut-o în ultimii 25 de ani. Pe această bază am definit elementele legătură cu care trebuie să iau poziție. Deci, ca rezultat a studiilor și a Eurobarometrului, 58% din cetățenii europeni nu știu ce trebuie să facă exact dacă drepturile le sunt încălcate. Eu am răspuns. Trebuie să mergem la noi să le dăm sfatul. Știu că aici, în această, seară, în această sală, insist în fața unor deja convinși, dar trebuie să ne asigurăm, pentru că o singură persoană dimineața a făcut uh, referire la Solvit, că nu, trebuie să ne asigurăm că ducem acțiuni de conștientizare legătură cu instrumentele care există deja și funcționează, să nu căutăm neapărat uh, soluții noi. Deci avem uh, un site pe care se regăsesc informații în legătură cu toate aspectele drepturilor uh, de cetățean al Uniunii. Dacă informațiile nu sunt suficiente cetățeanului pentru a-i rezolva problema, dacă are o problemă uh, concretă, există un serviciu care se numește Europe Advice, finanțat de ECOS, în care experții noștri juridici uh, oferă sfaturi cetățenilor care se exercită dreptul la libera circulație și se confruntă cu probleme în legătură cu accesul la securitatea socială, um, asigurarea de sănătate, înregistrarea vize sau crearea unei um, uh, unei firme. Orice legat de piața internă. Avem o rețea de 60 de experți în statele membre care uh, oferă gratis cetățenilor europeni sfaturi rapid în 72 uh, de ore în toate limbile Uniunii Europene. Deci, acest serviciu a oferit anul trecut consiliere juridică la peste 22.000 de cetățeni adică 9,7, uh, numărul acestora a crescut, numărul solicitorilor a crescut cu 9,5% față de 2013. Deci cetățenii uh, pentru că există din ce în ce mai multe idei de a pune în pericol drepturile de liberă circulație, cetățenii au din ce în ce mai multe nevoie de asistență, serviciul există și următorul stadiu este solvit pentru a rezolva probleme de administrație națională și există un sistem de comunicare între portalul european, Euro, eh, Euro Europe și uh, site-ul nostru. Deci acesta este un serviciu care este o mare realizare, care trebuie să fie mai, mult, mai bine cunoscut cetățenilor. Acestea fiind spuse și după ce am văzut și rezultatele studiului care indică că cele două tipuri de drepturi pe care cetățenii le cunoșteau cel mai puțin bine sunt protecția consulară și informații în legătură de, cu drepturile electorale, cred că ceva foarte practic ce poate să fie făcut ușor este ca în semnatura, în răspunsul expertului pentru cetățean, putem să adăugăm informații în legătură cu aceste drepturi. Deci, pentru ca măcar acei 22.000 de cetățeni care comunică cu noi în fiecare an să beneficieze de aceste informații suplimentare în legătură cu aspectele politice legate de drepturile lor de cetățeni europeni. Și cred că de justiție poate negocia asta um, cu cealaltă direcție generală competentă. Am aflat recent, nu știu cât se știe, aș avea o întrebare. Cât dintre dumneavoastră această sală ați auzit că există o platformă online care se numește Light and the Load, pe care cetățenii europeni pot să facă sugestii în legătură cu legislația europeană, care uh, elemente din legislația europeană care pot fi reformate ca să își servească mai bine scopul sau pe care pot sugera modul în care se poate reduce povara administrativă. Câți dintre dumneavoastră cunoșteați acest site? Vă rog să ridicați mâna. A fost o întrebare retorică. Da, a fost o întrebare retorică. Știu, pentru că eu fac parte de platforma Refit, um, actorilor interesați pentru o mai bună reglementare. Este o platformă online prin care în ianuarie s-au trimis 250 de sugestii pentru um, simplificarea legislației europene. Pot să vă spun că 99% din propuneri au fost făcute de întreprinderi pentru că ele, acestea sunt informate de posibilitate. Cetățenii nu sunt informați. Trebuie să facem efortul să informăm, pentru că eu cred că ameliorarea legislației, pentru ca ea să fie adoptată scopului, trebuie făcută și din perspectiva cetățenilor, nu doar din perspectiva firmelor sau autorităților statelor membre, care sunt ceilalți um, actori interesați care participă la transformare FIP pe lângă. Uh, deci vă rog, uh, comunicați în legătură cu aceste platforme, cu cetățenii. În fine, consultările. O altă cifră foarte interesantă s-a referit la faptul că mm, aproximativ 80%, dacă nu greșesc, din cetățenii europeni consideră că trebuie să aibă ocazia de a participa la consultări online, la dialogul online, mai ales tinerii. Sunt de acord, dar doresc să uh, Fac și observația că, după părerea noastră, consultările, așa cum sunt făcute de către Comisia Europeană în momentul de față, nu sunt făcute pentru a servi cetățenilor, ci al interesul organizației. Noi credem că trebuie să existe uh, o consultare paralelă pentru a servi interesele cetățenilor, pentru a implica pe cetățeni care să reflecte elemente specifice ale grupului țintă, de exemplu pentru tineret, și aici sunt acolo colega de la Forumul Tinerilor, tinerii nu vor merge ei la decidenți, invers. Cei care iau decizie, dacă doresc să comunice cu tinerii, trebuie să meargă acolo unde se află tinerii, în mod natural, fizic sau virtual. Și acum organizația mea internalizează 25 de exemple de legislații de crowdsourcing din lume cu ambiția de a crea un proiect pilot de uh, legislație crowdsource la nivel european uh, pe o temă nouă în a doua jumătate a anului și am un mic comentariu și în legătură cu inițiativa cetățenilor. Fac parte dintre cei care consideră că trebuie să există o revizire uh, substanțială a legislației acum, nu în viitor și un alt aspect pe care poate nu l-am auzit, n-am fost atentă eu, uh, se referă la revizirea regulamentului pentru ca să crească rata, rata succesului în înregistrare. E foarte important pentru că dacă nu, dezamăgirea e mare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Cavracova, pentru intervenția dumneavoastră foarte pedagogică. Doamna Cavracova a fost ultima um, invitată pentru a face o prezentare. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, intervenții foarte stimulante, interesante. Și acum aveți cuvântul pentru a pune întrebări Aș dori să vă amintesc că pentru ca întrebări se poate să fie puse de cât mai mulți orbitori, vă dau cu multă generozitate 3 minute de fiecare. Vă rog să puneți întrebări invitaților, vă prezentați punctul de vedere, faceți propuneri, dar vă rog să nu vorbiți mai mult de 3 minute. Mulțumesc! Nu vă văd numele, doamnă. Nu am cartonaș, dar voi spune numele. Sunt Alexandrina Naimovici, directorul uh, Forumului Civic European, o rețea de peste 100 de asociații din întreaga Europa, care se ocupă de participarea civică, de apărarea spațiului civic, de apărarea vocii cetățenilor și de recunoașterea participării asociațiilor și organizațiilor cetățenilor în procesul de decizie. Mă bucur de ocazia pe care o avem astăzi, discutăm despre cetățenia europeană, dar trebuie să vă spun că sunt foarte mirată că acum, la sfârșitul zilei, ajungem la sfârșitul zilei și nu am auzit niciun actor interesat sau participant care să vorbească despre cetățenii organizați, o cetățenia organizată. Și dacă avem o viziune a cetățeniei care uh, se limitează la articolul 20 și la drepturile legate de mobilitate într-adevăr, vorbim despre cetățeni individuali care se bucură de, de drepturile lor de cetățenie, dar de la Tratatul de la Lisabona încoace există alte oportunități și drepturi legate de cetățenia europeană. Când vine vorba de Carta Drepturilor Fundamentale, ca sursă primară, încă o dată, astăzi s-a discutat despre aceste lucruri, dar când vine vorba de participarea individuală prin inițiativa cetățenilor, dar doresc să atrag atenția la că e nevoie, dar știu că cunoașteți cu toții aceste lucruri, E vorba și de participarea cetățenilor organizați prin articolul articolului 11. Deci e vorba de asociațiile, organizațiile cetățenilor care sunt menționate în articol. Deci participarea acestora la procesul de decizie și obligația instituțiilor de a avea un dialog regulat, transparent cu aceste asociații. Noi, de ani de zile, activăm în calitate de organizație, dar și alături de, cele, de alte organizații ca noastră, am fost preocupați de posibilitatea societății organizate de a avea un cuvânt de spus în legătură cu deciziile luate la nivel european. Am făcut recomandări, am răspuns la consultări publice și la ulta, ultima am fost una dintre organizațiile care am formulat chiar propuneri de politici și sperăm că de această dată această viziune a cetățeniei va fi lărgită pentru a include și această dimensiune a participarea colectivă a cetățenilor prin organizațiile societății civile. Dacă e nevoie, avem și un raport cu propuneri foarte clare, bazate pe experiența noastră, în legătură cu anul voluntariatului, anul cetățenilor, în care am cerut un dialog la nivel civil, deci cu asociațiile și mișcările din cadrul societății civile. Unii dintre dumneavoastră cunoașteți eforturile noastre și propunerile noastre. Îmi pare rău că nu e nimeni de la comisie care aș putea să pun o întrebare, dar poate pot să adresez o invitație și să exprim o speranță că aceste preocupări care au fost formulate de multe ori de ani de zile se vor regăsi în fine în propunerea Comisiei ca reacție la consultarea publică. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, ba nu, domnul de lângă dumneavoastră, nu, nu doriți să luați cuvântul? Questions? Every... Nu mai sunt alte întrebări? Totul e clar, totul s-a rezolvat? Sunteți un public nemaipomenit, trebuie să spun. Vă mulțumesc pentru contribuții. Acum a venit momentul uh, intervințiilor uh, din încheiere. Urez bun venit uh, doamnei Tina Stola de la DG pentru uh, consumatori și calitate din um, Comisia mhm. Europeană, Justiție, Consumatori și Calitate de Gen la Comisia Europeană. Aveți cuvântul doamnă Tina Astola. Honorable members and ladies and gentlemen, um, I'm very happy to be Doamnelor și domnilor, mă bucură faptul să fiu în Parlamentul European și mă bucur să ofer eu uh, concluziile acestui panel despre cum să profităm cel mai bine de cetățenia europeană, subiectul dezbătut astăzi. A fost un moment bun pentru a discuta cu feedback din partea cetățenilor despre consultare despre Eurobarometru și să ne gândim cu adevărat cum putem îmbunătăți valorile noastre comune, cum ne putem îmbunătăți participarea și cum putem face ca viața cetățenilor noștri, concetățenilor, să fie mai bună. Cetățenii europeni ne-au spus că ei vor să fie ascultați și că trebuie să promovăm valorile europene. Este important să promovăm democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, principiul non-discriminării. Răspunsul europenilor la consultările noastre a fost foarte clar. 9 din 10 90% consideră că ar trebui să facem mai multe pentru a promova valorile comune în școli, în rândul tinerilor și la nivelul societății per total. Acest lucru ar trebui să fie făcut într-un efort comun de, din partea tuturor actorilor vizați, deci state membre, dar și autorități locale și regionale, ele fiind mai aproape de cetățeni și, bineînțeles, și la nivel european, la nivelul Comisiei, Parlamentului și al altor instituții. Iată așadar ce au cerut cetățenii din partea noastră în procesul de consultare și ce trebuie să facem uh, pentru ca aceștia să se bucure de uh, cetățenia europeană pe deplin. Veștile bune sunt că cetățenii europeni de astăzi știu mai multe despre cetățenia europeană decât oricând, dar nu ne putem opri aici. Doamna comisar Jurova, în introducerea de azi dimineață, a spus că cetățenia nu este doar un concept teoretic. Oferă cetățenilor și beneficii concrete. A fi un cetățean european ar trebui să însemne că ne simțim acasă oriunde în Uniunea Europeană. Take more concrete actions to achieve this. Și că ar trebui să facem tot posibilul înspre a realiza acest obiectiv. Adesea cetățenilor nu le este în clar care le sunt drepturile. Am ascultat asta în intervenția de dinaintea mea și, în calitate de cetățeni, nu cunosc întotdeauna ce au de făcut când nu le sunt respectate drepturile în continuare se confruntă cu dificultăți în momentul în care își pun în practică drepturile și adesea aceste dificultăți sunt legate de proceduri îndelungate și de informație lipsă. Apoi întrebarea este ce putem face pentru ca viața cetățenilor să fie ușurată. Am înțeles că s-au dezbătut astăzi multe idei bune. De exemplu, a oferi informații și asistență cetățenilor în momentul în care se stabilesc într-un alt stat și cum să se înregistreze acolo. Libera circulație oferă posibilitate oamenilor care studiază, călătoresc, trăiesc, fac afaceri în Europeană, iar sondajele de opinie arată că cetățenii simt că acest lucru are un impact pozitiv și că aduce beneficii unui număr de state europene. Mai bine de două treimi, 71%, consideră că libera circulație oferă beneficii propriului stat. Iar libera circulație este un drept al cetățenilor europeni pe care ei îl prețuiesc cel mai tare. Comisia împreună cu statele membre face tot posibil pentru ca libera circulație în scopuri de muncă să fie și mai mult în beneficiul cetățenilor și încearcă să acopere provocările pendinte. Vom continua să oferim sprijin statelor membre în aplicarea normelor, susținem efortul autorităților locale care implementează dreptul la libera circulație cu promovarea unui schimb de bune practici. Această comisie deja a dat rezultate concrete în domeniul cetățeniei europene cu un nou rol pentru libera circulație a documentelor publice și a protecției consulare. Directiva cu privire la protecția consulară ne oferă un prim important pas înainte în ceea ce privește implementarea drepturilor cetățenești în acest sector, va exista o mai bună protecție în terțele state în momentul în care europenii călătoresc în aceste zone și se află la ananghie. Eurobarometrul ne-a arătat asta, că drepturile consulare nu sunt uh, ușor înțelese de oameni, ei uh, nu înțeleg ce înseamnă acestea, cum pot fi aplicate aceste drepturi, deci în continuare trebuie să le explicăm când și unde se pot bucura de legislația europeană. Doamnelor și domnilor, în continuare aș vrea să mă refer la drepturile politice. Așa cum uh, s-a arătat în raportul Comisiei 2014 cu privire la alegerile pentru Parlamentul European, trebuie să îmbunătățim participarea cetățenilor la aceste alegeri. Și trebuie să facem un apel către tineri. Și ar trebui să începem acum, după cum uh, s-a spus chiar în această dimineață, a spus-o doamna comisar Iurova. Pentru a, a face asta, e nevoie să oferim o mai bună informație cu privire la ce oferă politicii europene cetățenilor în viața de zi cu zi. Cetățenii au cerut aceste informații. Să stimulăm uh, interesul cetățenilor în uh, politică europeană, în afaceri europene, astfel vom avea o implicare mai activă în avansul uh, alegerilor din 2019. Legitimitatea politică venită din partea sistemului cu șpiță în candidat, candidați de top, reprezintă un, o componentă esențială aici, iar reforma din 1972 uh, și actul normativ aferent ar putea fi un element cheie aici. Despre asta am discutat aici. Parlament, noi, noi, cei de la Comisie, susținem propunerea Parlamentului cu privire la reforma legii electorale și este foarte important să simplificăm participarea la alegerile europene și locale. 8 din 10 cetățeni mobili, deci 80%, consideră că ar fi mai ușor să voteze dacă s-ar face un schimb de bune practici pretutindeni. Să facem mai mult pentru a promova aceste bune practici care există deja în anumite țări europene. Comisia E foarte recunoscătoare pentru discuțiile fructoase pe care le-am auzit astăzi aici. S-au prezentat uh, idei noi și ideea, ideile cetățenilor au fost uh, transpuse în uh, măsuri concrete. Vom construi pe aceste idei le vom concretiza într-o strategie viitoare politică. Anul acesta vom veni cu propuneri concrete de acțiune pentru următorul raport pe cetățenie. Mulțumim foarte mult pentru munca întreprinsă aici toată ziua și nu sunt deloc bucuroasă că n-am putut să fiu aici decât în această ultimă jumătate de oră. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Stola, pentru intervenția dumneavoastră care n-a fost ultima de fapt. Au fost uh, cuvinte de încheiere, unele însă. Acum avem uh, altele cu concluzia finală, venită din partea dragei mele colege Cecilia, care este președinta Comisiei PETI și care ni se va adresa acum cu aceste uh, ultime, ultime concluzii. Mulțumesc pentru călduroasele cuvinte Așa cum am început uh, dimineața, așa o și încheiem. Stimați uh, membrii, participanți, uh, vorbitori, a fost o plăcere pentru Parlamentul European să găzduiască acest eveniment în clădirea Parlamentului. Mulțumesc Comisiei și tuturor reprezentanților ei, mulțumesc celor patru comisii parlamentare care s-au implicat în organizarea acestui eveniment atât de frumos și un călduros mulțumesc tuturor colegilor, tuturor experților, petiționarilor pentru faptul că ne au oferit contribuția lor valoroasă la aceste discuții de astăzi și sper cu adevărat că astăzi am primit suficiente surse de inspirație și că vom fi curajoși, vom avea curajul să ducem mai departe aceste subiecte, uneori dificile, alteori sensibile din punct de vedere politic. Sunt foarte bucuroasă că sunt colegi care fac parte din alte comisii parlamentare, nu din Comisia PETI, și astăzi au avut, eh, care, care astăzi au avut posibilitatea să îi asculte pe unii dintre petiționarii care ni s-au adresat nouă cu probleme reale și concrete. Contribuțiile din partea petiționarilor sunt o sursă extraordinară de informație pentru noi, în calitate de legislatori, în toate comisiile parlamentare. Iar în uh, rolul meu de președintă a Comisiei PETI, nu pot decât să vă garantez că împreună cu șefii noștri de unitate și cu minunatul nostru secretariat, vom face tot posibilul pentru a aborda problemele cetățenilor și petiționarilor într-o manieră cât mai eficientă. Astăzi a spus cineva, ce facem noi aici de fapt? Discutăm despre dreptul de a avea drepturi. A fost o expresie extraordinară. Și uneori uneori discutăm la nivel politic, la toate nivelurile și uh, tindem să îi privim pe cetățeni ca fiind uh, alegătorii noștri. Haideți să abolim această abordare. Suntem cu toții cetățeni. Unii aleși, e adevărat, alții consumatori. Uneori avem calitatea de a fi petiționari, dar nu e așa. Suntem cu toții cetățeni, iar noi politicienii n-ar mai trebui să vorbim despre alegători, ar trebui să discutăm cu și despre concetățenii noștri. Astfel, dialogul devine mult, mult mai interesant. Și, nu în ultimul rând, doresc să revin uh, înspre a vă mulțumi tuturor pentru participare, mulțumim pentru atenție, mulțumim pentru interes, interesul față de cetățenia UE în practică. Și așteptăm cu nerăbdare să continuăm dialogul în zilele ce vor urma și încă o dată Vă mulțumesc sincer pentru tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu ezitați să veniți la noi de fiecare dată când considerați că a apărut o problemă pe care ați vrea să o aduceți în atenția Parlamentului European. Vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază extraordinară.